Okay, colleagues, we're going to begin our afternoon. Dragi colegi, începem sesiunea din această după-amiază cu un subiect foarte important. E vorba de viitorul relațiilor um, ACP-UE. Eu sunt Linda McCavan, președinta Comisiei DEVE, pentru cei care nu mă cunosc. Eu voi prezida la început uh, uh, această audiere, după care voi uh, preda uh, Uh, ștafeta colegului meu Frank Engel și voi merge în sală ca să privesc și eu prezentările. Pentru comisia noastră, acest subiect este unul foarte important. De aceea, suntem bucuroși că avem alături de noi invitați distinși. Mai întâi, Kun Duns, uh, director uh, adjunct la Digi DevCo, apoi Sibusive Nongumezulu, ambasador al Swaziland, vicepreședinte al uh, Comisiei de Ambasadori ACP și Vivanu Gnasunu um, de la ACP Group of States, asistent secretar general. Sorry, I've, this is, this, it's not the right one. Where is So I'm going to introduce, we have, we have a number of speakers. They'll be... Sunt mai mulți vorbitori și, de fapt, îi vom prezenta pe parcurs, pe măsură ce avansăm uh, cu fiecare panel. Eu voi uh, prezenta primul vorbitor în numele întregii com uh, comisii. Este un moment oportun faptul că avem această sesiune. Proiectul de mandat pentru viitorul relațiilor între statele ACP și UE va fi uh, adoptat uh, de miniștri la Consiliu, iar negocierile oficiale vor începe cel mai târziu în septembrie. Noi, Comisia pentru Dezvoltare, am convenit să transmitem o întrebare cu solicitare de răspuns oral către Comisie și Consiliu. Va avea loc și o dezbatere în uh, sesiunea plenară a Parlamentului. Versiunea în limba engleză se află în dosarele dumneavoastră, dragi colegi, iar votul va avea loc uh, la Comisia DEVE în aprilie. Termenul pentru amendamente la această rezoluție este vineri 6 aprilie la ora prânzului. Înainte de a da cuvântul moderatorului celor două sesiuni, vom oferi o vedere de ansamblu. Va vorbi profesorul Ludger Knunhardt, care este director al Centrului pentru Studii de Integrare Europeană de la Universitatea din Bonn. Vă rugăm mult să ne oferiți o vedere de ansamblu înainte ca noi să intrăm în detalii. Domnule Kunhart, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, excelențe, stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor. Propunerea Comisiei Europene pentru un mandat de a începe negocierile cu grupul ACP a fost publicată în decembrie 2007 este un text bine uh, compus, dar uh, evident e loc de mai bine, pentru că trebuie să ne axăm din punct de vedere strategic pe anumite elemente pe anumite ambiții, se vorbește despre valori partajate. Este bine să existe aceste cuvinte, dar adesea sunt doar niște enumerări ca o listă de cumpărături, fără niciun fel de consecvență, fără niciun fel de implementare, ceea ce nu este bine. Este important să fim onești uh, în fața obstacolelor. Asta apare adesea în această propunere, dar e vorba și de riscul permanent al dedublărilor. Permiteți-mi să abordez trei aspecte cheie care trebuie aprofundate în discuțiile ulterioare, inclusiv la comisia dumneavoastră. Mai întâi, elementul de branding. Comisia recunoaște importanța de a avea un acord obligator din punct de vedere juridic, obiectivul fiind următorul. Să existe un nou acord care să consiste din trei uh, Uh, pacturi regionale cu un fond comun. Se dorește un uh, uh, acord regional cu Africa, unul cu Caraibe și celălalt cu zona Pacificului. Sunt uh, adesea se intră în detalii și în specificități, uneori prea mult. Tind să cred că propunerea Comisiei nu, extind, nu încearcă să extindă tratatul de um, aderare către America Latină, dar anumite specificități sunt necesare în așa fel încât să reușim să ajungem într-adevăr la părțile interesate de acolo. Și, dincolo de orice, ideea de a avea o, un fundament comun rămâne destul de slabă, ca substanță și uh, însemnătate. Și mi se pare că un summit uh, de șef de stat și de guvern nu este suficient pentru a genera inovare în termen substanțial uh, pe guvernanță. Sigur, un summit bun e mai bine decât ce s-a făcut până acum, dar un fundament comun ar putea să uh, servească inovări în plan global. Însă, aici trebuie făcute mult mai multe. Mai devreme promusesem să existe o, un tratat de asociere UE-ACP după acordul de la Cotonou, și mă gândesc că dumneavoastră uh, veți cere și mai mult să existe o relație bună între UE și ACP și uh, să existe branding din punct de vedere politic uh, aferent. Apoi, Comisia a identificat obiectivele din noul tratat în ideea de a trasa un parteneriat politic pentru a avea state prospere, rezistente, bine guvernate și așa mai departe. E bine, însă mi se pare că ne uităm doar uh, de partea ACP. Sau e vorba și de statele noastre membre când discutăm despre rezist state rezistente, societăți rezistente și prospere. Sprijin la nivel UE va exista doar dacă obiectivele acestui tratat vor părea a fi și în interesul partenerilor ACP, dar și în interes propriu european, în beneficiul cetățenilor. Însemnătatea geopolitică a unui parteneriat renoit trebuie să fie dată de relevanța reciprocă. În curând vor exista 27 de state membre și uh, 78-79 de state ACP dacă se alătură și uh, Cuba. Plus uh, să nu, avem, să nu pierdem din vedere și componența ONU. Prezența strategică la nivel ONU trebuie să fie avută în vedere pentru atingerea obiectivelor. Să ne întrebăm, ar fi oare util să avem o unitate de coordonare între UE și ACP la delegația de la ONU? În orice caz, în acest context, Uniunea Europeană va trebui să accepte un fapt dorința statelor membre de a se angaja și cu alți parteneri globali, independent de relațiile cu Uniunea Europeană. Este un interes legitim al fiecărui stat din regiunea ACP sau al grupărilor de acolo. Și în acest context, în opinia mea, Uniunea Europeană ar putea să aibă un statut de observator la ONU cu funcție de ghidare pentru statele ACP, mai ales cele care au statut de observator. E nevoie de actori care să poată genera norme și să proiecteze leadership. Un nou tratat UEACP poate să ofere un exemplu, iar obiectivele de dezvoltare durabilă de la ONU, să nu uităm, uneori se bat cap în cap. Și Uh, nu vin cu mecanisme de implementare. Așa că, în acest context, noul tratat ar putea fi cel mai relevant efort unic de a implementa obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU în baza unui angajament obligatoriu din punct de vedere juridic. În sine, aceasta ar fi o minunată contribuție uh, către ordinea multilaterală globală și ar putea fi calea de urmat pentru a menține coeziunea ACP. Și am putea promova împreună o convenție globală de migrație. Asta ar putea fi iarăși un element uh, important și relevant. Uh, și nu în ultimul rând Brexit. Propunerea Comisiei nu abordează în niciun fel efectul de fragmentare al Brexit, posibilul efect de fragmentare și asupra statelor ACP, plus toate reacțiile care pot apărea în Uniunea Europeană și o întrebare care pare să uh, fie aici, oare Africa va favoriza uh, relația UE-Africa în fața conceptului ACP? Și iarăși mă refer la Brexit. Sunt cele mai mici țări din regiune cele mai îndepărtate care poate suferă cel mai tare. Primul e-mail de SOS pe care l-am primit eu imediat după referendumul uh, în Regatul Unit despre Brexit a venit de la Fiji. Întrebarea era ce se întâmplă cu stabilitatea pentru noi dacă uh, pe exportul de zahăr prin Regatul Unit către UE27 vor, uh, și dacă aici vor fi impuse taxe vamale sau de import. Ce se întâmplă și cu membrii Commonwealth? Cum, uh, ce se întâmplă cu țările din Commonwealth? Sunt ele încurajate să nu mai ratifice ceea ce au semnat mai degrabă din teamă decât din uh, convingere? Și ce se întâmplă cu uh, partenerii uh, mai refractari în contextul Brexit? În plus, sunt și uh, teritorii um, îndepărtate ale Uniunii Europene, 20 uh, din cele 25 vor părăsi acordul de asociere în momentul în care Brexit are loc. Cele mai importante teritorii britanice sunt, loca- sunt localizate în, Indianul, în Oceanul Indian. Uh, de exemplu, insulele Falkland sunt îngrijorate în ceea ce privește pescuitul și accesul uh, uh, la importuri. Și mai sunt și chestiuni ce țin de climă și geopolitică pe termen lung. O Europa globală trebuie să pună, să pună problema și din punctul de vedere al discuțiilor ACP. Dar teritoriile cele mai îndepărtate sunt în Caraibe unde deja Brexitul are uh, efecte. Votul pentru Brexit a întărit rândurile celor care se uh, opun integrării. Sunt cei care vor să plece din CARICOM și de pe piața comună, ca o consecință a Brexitului. Brexitului. Nicio altă regiune uh, externă nu, precum cea ACP nu cuprinde atâtea teritorii europene care pot fi direct afectate sau indirect de către Brexit. E foarte posibil să se iște noi constelații dincolo de agenda ACP. Nu știu dacă va exista marjă de reciprocitate pentru cercetare comună, finanțare comună pentru statele ACP și cu Commonwealth-ul, iar pentru teritoriile britanice cu Uniunea Europeană în ceea ce privește finanțarea pe cercetare, de pildă. Și în orice caz, efectul Brexit, în părerea mea, pe chestiunea teritoriilor externe, pare să fie problematic pentru uh, bugetul european și pare, părem să avem un argument în plus pentru fuzionarea dintre bugetul european și bugetul de dez, pentru fondul de dezvoltare. Dar nu știu dacă statele membre de data aceasta vor fi suficient de unite pentru a uh, îmbrățișa europenizarea bugetului. Mie mi se pare că pentru Brexit avem nevoie de, ca răspuns, avem nevoie de o Europa mai globală. Noul tratat UE-ACP va fi mereu cu risc, riscul de a elabora mult prea multe subiecte, mult prea multe aspecte, dar e aproape inevitabil acest fapt. Și totuși, vital este un lucru. Sunt niște priorități cheie care trebuie definite cu cât mai mare precizie posibil. La sfârșitul prezentării mele doresc să trec în revistă câteva elemente. Ajutorul pentru dezvoltare. Provocarea pentru Uniunea Europeană și partenerii ACP există, indiferent uh, de constelația finală a relației și provocarea va fi de a adăuga valoare și însemnătate în însăși noțiunii de dezvoltare. Toate țările de pe Terra sunt țări care, într-un fel, sunt în curs de dezvoltare, inclusiv noi, cei din Europa, suntem în asemenea țări. Mm, iar în ceea ce privește programele de dezvoltare regionale sau de oricare altă natură, ele nu pot funcționa dacă nu sunt uh, înțelese efectele sectoriale și guvernanța. Asta, însea, asta cuprinde inclusiv uh, politici, implementarea de politici antitrust, uh, măsuri de control pentru a preîntâmpina uh, utilizarea excesivă a subvențiilor publice și așa mai departe. Aceste subiecte apar deja uh, în um, agenda complexă în ceea ce privește drepturile de proprietate. Sunt relevante și pentru planul european de investiție, dar iată că toate aceste subiecte nu sunt suficient elaborate. În al doilea rând, comerțul, relațiile comerciale. În ceea ce privește negocierile, Uniunea Europeană trebuie să vină cu argumente solide în ceea ce privește comerțul în baza respectărilor reguli și protecția investițiilor. Sunt perfect de acord cu P.I. Gomez, secretarul general ACP, care spune așa. La ultimele negocieri EPA, cei de partea Uniunii Europene nu au subliniat uh, cum trebuie că ar fi un instrument pentru dezvoltare comerțul în cele din urmă. Toată lumea acum uh, în mirajul marilor piețe emergente. Dar trebuie să fie utilizate mult mai bine relațiile tripartite de cooperare și investiție cu toate terțele state interesate să contribuie la atingerea obiectivului subliniat în această nouă propunere de parteneriat. Fluxul comercial între UE și ACP a uh, a crescut mai bine de două ori în ultima perioadă și acest lucru ar trebui să fie un stimulent, să fim cât mai creativi posibil. Și să nu cădem pradă uh, dezbaterii cu uh, privire la rolul Chinei în plan global. Sunt și alte elemente cheie și nu complementare, așa cum uh, sugerează Comisia la pagina 42, și apoi dialogul politic. Dialog politic este un term mult prea vag și mult prea amplu. Uniunea Europeană ar trebui să facă tot posibilul pentru a depăși uh, această atitudine de a ține prelegeri. Se uită de sus în jos cu suspiciune la ceilalți. Uniunea Europeană ar trebui să facă uz de activități reciproce, să fie angajată într-un dialog activ uh, de simplu să răspundă invitațiilor de a monitoriza, să răspundă uh, invitații, uh, cererii, mă scuzați, uh, membrilor ACP de a monitoriza alegerile europene pentru Parlamentul European. Și apoi e și nevoia de a monitoriza implementarea viitorului tratat. Pentru a ne asigura că evaluarea și studiul de impact uh, nu vor genera și mai multe procese birocratice unde sunt implicați numai tehnocrați rupți de realitate supravegherea parlamentară e un lucru necesar. În relațiile uh, dintre UE și ACP, uh, atitudinea trebuie să fie una de a aprofunda lucrurile și trebuie să angajăm societatea civilă și mai mult, dar dincolo de uh, metodele tradiționale. La nivel de concept la nivel de tratat regional, la nivel de acorduri regionale, și la nivel de tratat general UEACP trebuie să apară câteva schimbări de atitudine. E mereu riscul suprapunerii sau al dedublării, plus uh, riscul de a avea structuri obligatorii din punct de vedere juridic pentru toată lumea. Dar asta cu siguranță va fi uh, discutat la dumneavoastră în comisie. Poate că ar putea exista o comisie pentru afaceri interne, un forum pentru afaceri, uh, pentru mediul antreprenorial, maritim, uh, pentru migrație, ca formă de cooperare între UE și ACP. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. E o onoare să vă vorbesc. Uniunea Europeană reprezintă 7,3% din populația globală, reprezintă 25% din PIB-ul global și contribuie cu 35% în, din comerțul total statele ACP 14% din populația totală, reprezentând 1,9% din PIB-ul uh, total și contribuind cu 4,7% la comerțul global. Evident, în această ecuație avem uh, parte de realități diverse și asimetrice. Vocea Parlamentului European va fi una extrem de importantă în lunile următoare, pentru că ea trebuie să promoveze și să propulseze aceste relații între UE uh, și partenerii ACP. Pentru că fără doar și poate, acești parteneri sunt importanți în uh, ecuația despre cine ce rol joacă în plan global, fiind dat că avem nevoie de o abordare multilaterală în aceste vremuri globale. Mulțumesc! Um, thank you, You Professor. certainly gave us some food. Mulțumim, cu siguranță ne-ați lansat niște idei la care să reflectăm și niște contribuții intense. Am Uh, spus că vom discuta la o întâlnire viitoare a Comisiei noastre Brexit mai detaliu și ar fi util să avem o copie a discuției dumneavoastră pentru a prelua de acolo niște aspecte interesante. Nu vor fi acum întrebări sau comentarii pentru domnul profesor, ci trecem direct la primul grup de invitați, pentru că întotdeauna începem puțin mai târziu. Cu permisiunea dumneavoastră, stimați colegii, dau cuvântul lui Frank Engel, care va prezida uh, primul grup de experți, iar eu una mă voi duce să mă așez în sală și să urmăresc dezbaterea de acolo. Mulțumesc, uh, Linda. Sugerez să trecem uh, mai departe, fără să o mai lungim, pentru că s-ar putea să avem probleme de timp, uh, iar eu nu aș dori să reduc timpul de intervenție al viitorilor oratori. Așadar, pentru prima parte, continuăm Uh, cu aspectele amintite uh, de uh, domn profesor Kühnhardt, starea negocierilor pentru situația post-Cotonou. Suntem presați de timp, nu putem lăsa oratorii să se întindă mai mult de 10 minute. Și începem cu domnul Căndâns, uh, din partea Comisiei Europene, uh, director general adjunct la DigiDevco. Aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Mă bucur să fiu aici. Am avut ocazia să mai discutăm cu Comisia DV deja de câteva ori dosarul post și mă bucur să fiu din nou uh, aici pentru a vă spune cum stăm în acest uh, moment. Aș vrea să mulțumesc domnul profesor Kühnhardt pentru introducerea sa plină de uh, provocări. Ați spus inițial că propunerea comisiei uh, e mai bună decât uh, se aștepta lumea de la ea. Nu știu dacă ați intenționat că acesta să fie un compliment, eu îl iau ca atare. Sunt de acord uh, că, într-adevăr, propunerea este plină de bun simț. Uh, și pot să vă confirm că comisarul Mimița a prezentat-o în, în fața Comisiei DV pe 25 ianuarie și cred că am ajuns la concluzia că pozițiile uh, eurodeputaților și propunerea Comisiei într-adevăr uh, erau destul de aliniate. Aș dori să mă refer acum foarte succint la câteva aspecte pentru a spune ce anume am propus și de ce am uh, făcut-o. Eu cred că suntem uh, uh exact la momentul potrivit în ceea ce privește negocierea mandatului cu Consiliul, înainte de Consiliul pentru Afaceri Externe uh, din mai. După cum știți, uh, esența propunerii noastre a fost să păstrăm sau să construim un temei extrem de solid și apoi, pornind de acolo, uh, de la în toate statele ACP, să construim trei piloni, trei locuințe, una cu uh, Caraibele, una cu Africa și cealaltă cu zona Pacificului. Deci trebuie să găsim o soluție care să reflecte și specificitățile regionale, dar care să și păstreze uh, puterea relațiilor dintre uh, Uniunea Europeană și grupul de state ACP în ansamblu său. Motivul pentru care am făcut asta este foarte simplul și începem firește cu geopolitica. Geopolitica într-o lume multipolară ne spune că ar fi o nebunie ca uh, Uniunea Europeană să renunțe la aceste relații foarte puternice, strategice și de lungă durată pe care le are cu un grup care conține un număr semnificativ de state din lume. Până la urmă avem cu toții interese comune. Mai mult de atât, Europa se implică în această lume multipolară și aici pot să parafrazez pe general de Gaulle cu uh, uh, o uh, anumită idee legată de Franța, spunea dânsul. Eu spun uh, că noi ne implicăm în relații cu o anumită idee legată de uh, Europa. Noi ne gândim uh, cum ar trebui să arate lumea, cum ar trebui să arate uh, uh, Europa și poate o facem având idei diferite față de celelalte mari uh, puteri ale lumii. Prin urmare, relația cu statele ACP este absolut esențială. Firește, avem un cadru de referință foarte uh, bun și anume Agenda 2030 și nevoia de a ne adapta uh, relațiile la uh, acea nouă agenda internațională, începând, într-adevăr, uh, cu uh, interesul la care a făcut uh, referire și domnul profesor. Da, avem un anume interes și noi și de asemenea și statele ACP. Există acest nou cadru și aici trebuie să fim mai expliciți spunând că acest nou aranjament este unul în care se întâlnesc aceste interese. În această bază am identificat o serie de priorități care la prima vedere pot să pară evidente, dar asta nu pentru că sunt uh, dar asta uh, nu înseamnă nu, nu înseamnă și că nu sunt importante dacă tot sunt uh, evidente. Importantă este guvernanța, drepturile omului, statul de drept, pacea și securitatea, nevoia de uh, a uh, crea locuri de muncă decente, așadar de a da naștere uh, la creștere și, de asemenea, nevoia de a investi în oameni, în dezvoltarea umană. Trebuie să uh, ne gândim puțin la noua realitate a acestei lumi și anume migrația și mobilitatea și trebuie să vedem cum ne putem implica în latura pozitivă a acestui fenomen Uh, încercând să uh, abordăm împreună și latura care pune provocări și apoi să vedem cum putem împreună să facem față marii provocări a timpului nostru și anume uh, schimbarea climatică, degradarea mediului, biodiversitatea, atenuarea schimbărilor climatice și așa mai departe. Deci, subliniez, este o agendă care nu ține doar de valori generale, ci este una care este stabilită în mare măsură de interesele Europei de asemenea și de Uh, o anumită idee legată de lume. Cred că în legătură cu această agendă așteptăm o poziție și din partea statelor ACP. Lucrurile sunt uh, însă în derulare, iar calendarul a fost uh, bine stabilit. În acest moment, Uniunea Africană se întâlnește la Kigali. Zona Pacificului, zona Caraibilor și-au identificat poziția și uh, nu trebuie decât să ajungem la o poziție comună a CP mai târziu în luna mai. Cel de-al doilea aspect pe care aș dori să subliniez este uh, importanța schimbării. E important să fim ambițioși, însă important este și să uh, fim realiști. Ceea ce am văzut în ultimii ani de la actualul acord contonu, de la semnarea sa, a fost uh, o specificitate crescândă uh, a celor trei uh, regiuni. Este un subiect care va fi discutat mai degrabă în cel de-al doilea grup de experți. Însă Uniunea Africană și-a asumat o anume dinamică, iar interesele Europei, relațiile Europei cu Africa sunt definite diferit în ceea ce privește specificitățile față de agenda pe care o avem uh, noi cu Caraibele sau cu zona Pacificului. Deci, în acest nou cadru, trebuie să putem uh, să facem loc, într-o manieră mai specifică, intereselor cheie uh, ale acestor trei regiuni. De aceea, propunerea noastră se bazează pe un anume temei, dar și pe cei trei piloni regionali. Trebuie să asigurăm unitatea grupului, însă noi și partenerii noștri uh, trebuie să uh, putem uh, înțelege care sunt interesele comune pe care le avem. În aceeași ordine de idei, în propunerea noastră ne-am gândit și la modul în care am putea trece dincolo de grupul de state ACP. Um, firește, acest lucru este esențial în cazul uh, Africii, um, cu care uh, Uniunea Europeană, în particular cu anumite state, are uh, acorduri de parteneriat. Trebuie să găsim o cale prin care să putem uh, să ne întâlnim uh, cu întregul continent african. Tocmai a existat un summit la Abidjan, există o realitate politică acolo pe care trebuie să o îmbinăm uh, cu două cadre juridice diferite, și anume state, parteneriate de asociere cu statele din nordul Africii și intenția de a avea un nou acord de asociere cu um, statele ACP. Cred că propunerea noastră explică cum anume putem face asta în cele din urmă ajung la uh, următorul aspect și anume ceea ce ne dorim, firește, este un acord obligatoriu din perspectivă juridică. Acesta a fost obiectul discuțiilor noastre. Propunerea noastră și poziția noastră continuă este că avem nevoie de un acord obligatoriu juridic, adică că uh, putem să îmbinăm ceea ce avem noi cu alte state Uh, din lume, folosind relațiile cu statele ACP. Acordul de la Cotonou este un acord de asociere. Ne dorim un uh, acord care să urmeze acestuia, care să fie și un acord de asociere, adică uh, un acord obligatoriu din perspectivă juridică. Și un ultim aspect acum, finanțarea. Banii deocamdată nu sunt disponibili, nu există aceste sume, nu au fost acoperite de recomandarea uh, pe care a înaintat Comisia și pe care o discutăm acum cu statele membre, din simplul motiv că încă uh, mai reflectăm la viitorul uh, cadru financiar anual, care, dacă totul merge bine, ne va parveni pe 2 mai. Ideea este să vedem dacă uh, va putea exista o linie de, de bugetare pentru Fondul European pentru uh, Dezvoltare. Important este că, în paralele negocierile pe care le uh, purtăm, vom avea o discuție legată de viitorul cadru financiar multianual uh, deci uh, în legătură cu uh, viitoarea asistență financiară care însoțește acest cadru. Unde ne aflăm în acest moment? E bine, propunerea noastră este acum discutată în diferite uh, grupuri de lucru cu statele membre. După cum spuneam, Acum sunt destul de, suntem destul de încrezători că vom putea finaliza aceste discuții pentru a putea obține un mandat, deci o decizie a Consiliului la Consiliul pentru Afaceri Externe din mai. Asta ne-ar permite să începem negocierile. Partenerii noștri ACP uh, urmează un calendar similar, probabil că uh, vor obține mandatul lor până la sfârșitul lui mai, ceea ce ne va permite să începem negocierile în vară, exact așa cum se uh, prevede în acordul de la Cotonou. Și mă opresc aici. Thank you very much. That was slightly... Mulțumesc foarte mult. Ați vorbit uh, ceva mai mult decât trebuia. În fine, putem accepta această durată. O să-i acord aceeași durată și domnului ambasador al statului Swaziland, vicepreședintele Comitetului Ambasadorilor ACP. Domnule ambasador, aveți cuvântul. Stimați membri ai Parlamentului European, al Comisiei pentru Dezvoltare, Mă simt onorat să fac această prezentare ca vicepreședinte al Comisiei de Ambasadori ai ACP. Le mulțumesc organizatorilor acestei audieri publice, Comisia de, de, pentru Dezvoltare a Parlamentului European, a care președinte este doamna Linda McEwen. Vă mulțumim că ne-ați invitat și pe noi să facem o prezentare privind starea, situația lucrurilor, privind pregătirea negocierilor pentru acordul dintre noi și Uniunea Europeană după 2020. Doamna Sheila Sili, președinta noastră din n-a putut să fie alături de noi astăzi, este plecată într-o misiune oficială. Dar înainte de a trece la prezentare, vreau să spun câteva lucruri, să spun că sunt de acord cu domnul profesor Cunard în ceea ce privește faptul că noul tratat și noul cadru sunt ambițioase și sunt uh, documente către care aspirăm. Sunt premizele de la care pornim, încercăm să asigurăm dreptul la dezvoltare al statelor membre și al popoarelor din țările noastre pentru că uh, vrem să asigurăm acest cadru cât mai bine cu putință, vom să preluăm toate aspirațiile lor. Pentru mine este punctul de pornire pe care trebuie să-l acceptăm uh, pe măsură ce facem pași înainte. Prezentarea mea va începe cu istoria relațiilor ACP, după care voi vorbi despre obiective și pentru a ajunge la un nou acord voi vorbi despre principiile de bază și pilonii și structura negocierilor noastre și apoi voi vorbi despre procesul de pregătire la ACP, pe lângă elementele importante la care trebuie să ne referim. Haideți să contextualizăm puțin. Dezvoltarea pentru cooperare între ACP și Uniunea Europeană are o istorie lungă, e vorba de decenii de istorie s-au schimbat nevoile fiecarei părți, iar relațiile dintre noi au evoluat de la semnarea acordului inițial până la un mecanism mai complex, așa cum este reflectat în acordul de la Cotonou, care expiră în februarie 2020. Articolul 95.4, care are o clauză de randevu, renegocierea acestui acord se va face uh, pentru un următor acord și va începe în august 2018. În spiritul acordului de la Georgetown, care aduce împreună grupul ACP, ne vom concentra pe renegocierea acestui nou uh, acord. Nou, obiectivele noului acord ei bine, va avea printre principii ideea de a atinge obiective care sunt aliniate la nevoile statelor ACP pentru a întări și a adânci parteneriatul politic, pentru a întări integrarea regională, pentru ca ACP să fie un actor global mai eficient. Structura de negociere în pregătirea pentru negociere, uh, Consiliul de Ministri s-a întâlnit în noiembrie 2016 și a aprobat următorii trei piloni ca ghid pentru ce se va întâmpla după 2021 și uh, nu comerțul, industrializarea și serviciile, doi, dezvoltarea pentru cooperare, tehnologia, știința, inovarea și cercetarea și trei, dialogul politic și susținerea politică sunt cei trei piloni care sunt uh, prezentați în extenso. S-au adoptat de asemenea și niște principii generale, menținerea și uh, pornirea de la achiul existent al parteneriatului, apoi uh, ideea de a vedea acest grup ca un grup interguvernamental și ca un actor global mai eficient, trei, recunoașterea și includerea subsidiarității, a complementarității și proporționalității uh, în ceea ce privește grupările continentale și regionale și un mecanism de finanțare dedicat în acest acord, uh, care a fost menționat deja. La reuniunea din mai 20, 2007, ministrii au dat un ambasador, un mandat Comitetului de Ambasador pentru negociere. Ei se vor ocupa de monitorizarea și vor asigura ghidarea celor trei grupuri care vor funcționa sub supravegherea grupului central de negociere. În același timp, vor determina și structura acestor grupuri, grupuri. În conformitate cu directiva, în octombrie 2017 s-au aprobat uh, principiile de uh, orientare și structura de negociere. Structura grupurilor a fost deja încheiată. Grupurile sunt următoarele. Grupul Central de Negociere la nivel ministerial și va asigura orientarea și supravegherea SNG, adică la nivelul de ambasadori, se va ocupa de chestiunile transversale de negociere. Cele trei grupuri se vor ocupa de negociere, domeniile de negociere, conform celor trei piloni. Aceste structuri vor efectua activitatea necesară pentru a reprezenta eficient interesele cetățenilor din țările ACP toate deciziile vor fi susținute de șefii de stat ACP și de guvern, șefii de guvern ACP. Și în cele din urmă, activitatea de pregătire a ACP-ului, în pregătirea începerii negocierilor s-au lansat diverse inițiative și consultări în această privință. În acest moment există o declarație din 2012 declarația de la, din iunie 2016, care stabilesc uh, baza viitorului acestui grup în relație cu Uniunea Europeană. Grupul de lucru al ambasadorilor privind viitoarele perspective ale statelor uh, ACP a subliniat și alte direcții. Grupul ACP a preluat o serie întreagă de activități pentru a face analize și studii în detaliu pentru a orienta negocierile. S-au făcut misiuni în statele ACP, în capitalele Uniunii Europene, uh, s-a luat legătura cu actorii nestatali și cu parlamentarii. Comitetul Special al Ambasadorilor uh, va redacta forma finală a mandatului uh, de negociere la sfârșitul lui noiembrie și la următoarea reuniune a Consiliului la sfârșitul lui mai 2018 se va prezenta acest proiect. Activitatea de pregătire are eforturi diverse și coordonate și continuă activitatea, ceea ce arată că zona Caraibelor și Pacificul au poziții pe, de la care se pot angaja în continuare, dar grupul african în acest moment și-a pregătit și el poziția care acum așteaptă să fie susținută de șefii de stat uh, și ceea ce se va întâmpla la reuniunea de la Kigali din Rwanda. Cum spuneam, aș dori de asemenea să spun că nu putem să subliniem ajuns valoarea pe care ACP o pune pe relația cu Uniunea Europeană. Este o relație care durează de zeci de ani, iar statele ACP așteaptă o, nou, revigorare a acestei relații într-o nouă epocă după 2020. Vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a mă adresa în fața dumneavoastră și vă doresc tot binele din lume. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ambasador! Ați punctat exact ce era necesar, ați respectat timpul, vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus, iar acum o să dau cuvântul ultimului membru al acestui prim grup de discuții, Vivanu Gasovnu, secretar uh, adjunct general al grupului de state ACP și apoi o să vedem ce spun și participanții. Aveți cuvântul. Merci. Uh, Efectivement, se... Mulțumesc. Este într-adevăr un privilegiu pentru secretariat uh, nu doar să vorbească în cadrul acestei comisii, ci uh, să vorbească după comisie și după reprezentantul Comitetului Ambasadorilor. Am putea profuda puțin lucrurile pe trei niveluri. Putem explica mai uh, pe larg ceea ce intenționăm să facem, cum anume vrem să procedăm și împreună cu cine. Probabil că asta ne va permite, spun, să clarificăm anumite uh, elemente, să scoberăm anumite temeri și să oferim mai multă vigoare exercițiului pe care încercăm să-l facem uh, împreună în cadrul renoirii parteneriatului pe care îl avem uh, cu Uniunea Europeană. Nu vreau să revin la baza ceea ce încercăm noi să facem, uh, pentru că uh, Uh, domnul ambasador, uh, precum și Comisia, au reamintit foarte bine că din 2011 încoace grupul ACP a început să reflecteze la perspectivele sau la abordarea pe care trebuie să o aibă în legătură cu uh, ceea ce se va întâmpla după 2020. Ne-am gândit și la summitul de, în Papazia din 2016 și de asemenea și la summitul de Madabo în care uh, Uh, șefii de state mai întâi uh, au recunoscut uh, nevoia imperioasă de a reforma puțin abordarea pe care o avem cu privire la cooperarea dintre noi. În al doilea rând, ne-am gândit să insistăm asupra necesității de a permite grupului să rămână unit la nivelul șefilor de state și al premierilor pentru a putea să acționăm ca o forță proaspătă în această lume în perpetuă mișcare. Ați vorbit despre o lume multipolară. Eu eh, aș spune că este o lume lipsită, de fapt, de pol, pentru că fiecare ia la propriul nivel eh, deciziile, integrând propriile sale realități. De aceea, grupul ACP încearcă să vadă cum eh, am putea să procedăm de acum înainte. Când grupul a fost format, a fost un grup Uh, care are la naștere în 75. Știm, a fost un grup regional uh, care nu a luat uh, final, finalmente contur atunci, ci totul a mai durat vreo 10 ani. Grupul ACP a fost conștient însă că nu mai putem funcționa de acum înainte așa cum am făcut-o până acum. Există anumite rapoarte pe care le, raporturi pe care le avem cu statele noastre și aceste raporturi trebuie uh, schimbate. Trebuie să încercăm să schimbăm puțin uh, modul în care se uh, structurează acest grup. La nivelul regrupărilor regionale pot să spun că CDAO a reușit să facă ceea ce a făcut în Gambia, nu mă gândesc că altcineva ar fi reușit să facă asta în locul uh, său. După Cotonou, uh, înțelegem ca și Comisia că trebuie să ne promovăm o agenda pentru dezvoltare rurală, dar că putem să o facem bazându-ne, de exemplu, în ce privește Africa, uh, pe agenda pe care o avem deja este una care răspunde foarte bine realității, eh, care eh, ia în calcul specificitățile Africii. Și de aici eh, ajungem la mecanismele prin care ne putem atinge obiectivele. Ne dorim un dialog pe care l-am solicitat, pe care am încercat să-l lansăm cu diversi parteneri din grup. Ne-am gândit să procedem la o renoire a codului al Johnson, care E un tratat similar cu cel de la Lisabona sau de la Maastricht, nu știu exact, dar este tratatul nostru fondator. Încercăm să îl reformulăm pentru a da un rol diferit actorilor uh, din grup. Pentru că grupul ACP ar trebui să fie un uh, grup uh, extrem de divers. Ne putem gândi puțin la micile state insulare, avem 37 în grupul ACP, 6 în Africa. Putem uh, conveni că interesele acestor 37 de uh, state sau celor 6 din uh, Africa trebuie luate în calcul într-un mediu al statelor care împărtășesc aceleași obiective mai degrabă decât să le amintim ca fiind obiective generale ale ACP. Nu putem vorbi uh, despre infrastructura pertinentă doar pentru aceste insule la nivelul întregii uh, um, Uniuni. Grupul statelor uh, insulare este un grup care ne-a spus că doresc să lucreze cu noi mai mult decât au făcut-o anterior. Există și un secretariat al lor, mijloace de cooperare, firește. Deci putem pune la punct Uh, un astfel de parteneriat. Astfel de abordări sunt cele pe care ne dorim. Apoi, nu am uh, tras prea bine foloasele alianțe pe care am putut-o uh, uh, relațiile pe care le-am putut avea până acum cu partenerii noștri. Avem uh, un uh, compartiment uh, al relațiilor pentru ACP și al, apoi uh, cel care um, vizează statele insulare, însă n-am reușit să profităm prea mult de pe urma acestor parteneriate. Trebuie să ne întrebăm însă ce se întâmplă cu cooperarea noastră, independent de Brexit, și apoi să ne gândim la ce mijloace avem pentru a pune în practică această cooperare. Acestea sunt elementele cheie asupra cărora vom mai lucra. Grupul ACP nu este decât o entitate formată din statele sale membre. Aceleași state membre fac parte din Națiunile Unite, din Uniunea Africană, de la, din CDO, din SEMAC și ele trebuie să aibă, după părerea noastră, anumite relații verticale și deloc conflictuale fiecare component are propriile structuri care își care îi permit să-și definească strategiile și să-și gândească mijloacele adecvate. Însă trebuie să ținem cont și de interesele pe care le-ar putea avea aceleași state într-o astfel de uh, uh, configurație. Dacă ar exista relații conflictuale, atunci uh, am putea spune că noi, ca, partener, ca grup uh, sau partener regional, n-am mai putea uh, lucra sub umbrela uh, ACP. Asta nu a fost niciodată uh, realitatea, lucrurile s-au petrecut uh, altfel, au existat uh, uh acordul la Cotonou și facilitatea pentru uh, pace. deciziile luate de ACP sunt puse în aplicare, de exemplu, de Uniunea Africană, pentru că are capacitățile și forța de a acționa pe întreg teritoriul. putem să lucrăm uh, în legătură cu un anumit produs uh, uh, cu statele din Pacific și pentru asta avem delegați speciali. Asta înseamnă că respectăm specificitățile. Practic, entitățile cu care lucrăm astăzi, care vor fi și redefinite, înseamnă state partenere sau state cu care există acordul de asociere, cum există cel cu Uniunea Europeană cu noi, mm, s-ar putea ca politicile de dezvoltare pe care statele ACP trebuie să le pun în aplicare, ar putea avea un mai mult un mai mare impact pentru că atinge și statele limitrofe care au aceleași interese și care nu pot fi lăsate pe din afara acestei conferințe dacă ne dorim ca politicile noastre să aibă valoare suplimentare. S-ar putea să mă opresc aici deocamdată și, firește, rămân la dispoziția noastră pentru lămuriri dacă va fi cazul. Merci beaucoup. Euh, là encore une... Mulțumesc încă o dată o prestație uh, uimitoare, ceea ce ne dă uh, vreo 15-20 de minute pentru a uh, dezbate. Iar acum uh, voi solicita membrilor, uh, colegilor uh, prezenți care doresc să intervină, să o facă. Aș dori să ne limităm, dacă se poate, și aici uh, uh, timpul de intervenție. Șar, știu că nu-ți place asta, dar încercăm cu toții să facem un uh, efort. Practic, toți colegii care doresc să ia cuvântul ar trebui să poată să facă. Charles Görens, Cecil Kenge, doresc să intervină, mai este cineva? Bun, Charles, cât timp am la dispoziție? Un minut și jumătate. Bun, e... Bun ești în mâinile mele. După discursurile introductive am de făcut câteva observații. Au fost discursuri foarte interesante. În primul rând, astăzi avem de-a face cu alți actori în cadrul cooperării noastre. Actori divergenți. Mă gândesc la China, de exemplu, participanți care au o concepție diferită despre guvernanță, cooperarea internațională, comerțul și relațiile internaționale. Și rolul pe care trebuie să-l jucăm la ONU, domnul Cânart uh, a prezentat foarte bine ideea de cooperare internațională, arătând că la Națiunile Unite avem majoritate, ceea ce este foarte important. Avem de asemenea doi noi participanți – înscriși în documentul de la Cotonou, societatea civilă și sectorul privat. Cred că n-am făcut progrese suficiente în acest domeniu. Și în al treilea rând, aspectul valorilor fundamentale. Ar trebui să ne gândim că există o scădere în măsura în care anumite state membre ACP au uh, ieșit de sub tutela Curții Penale Internaționale, e un pas uh, în urmă în al patrulea rând, Fondul European de Dezvoltare trebuie să fie bine alimentat. Dacă ne luăm angajamente în numele Uniunii Europene și statelor membre, asta nu ar trebui să pună probleme, pentru că sunt de acord să își dubleze politica pentru ajutorul pentru dezvoltare până în 2030, dacă ținem cont de inflație și de creșterea PIB-ului deci n-ar trebui să pună probleme. Și în al cincilea rând, cred că există un aspect pe care nu-l tratăm așa cum trebuie, și anume aspectul cultural. Suntem uh, aproape de țările ACP și nici China și nici Rusia și nici India nu sunt aproape de aceste țări. Engleza e vorbită mai degrabă în aceste țări Uh, în aceste grupuri de țări decât uh, în Anglia. Congo e mai francofon decât Franța, de exemplu, și este mai aproape de noi și nu exploatăm această proximitate. În ceea ce privește uh, aspectul cultural, s-ar pot face progrese. Mai multe lucruri de spus, dar cum domnul Engel practică, eu știu, politica pumnului în gură, o să mă opresc. Eram uh, în același partid la Luxemburg când a fost votată această lege. Cecil are cuvântul. Mulțumesc, voi vorbi în limba italiană. Mulțumesc uh, raportorului și raportorilor cu privire la ceea ce a spus despre urmarea uh, acordul de la Cotonou. N-am auzit însă multe despre viitorul adunării parlamentare comune. Ce se va întâmpla acolo și care este proiectul pentru adunarea parlamentară comună și cum putem să consolidăm acest organism? Ce ați făcut dumneavoastră în propunerile dumneavoastră pentru a crea o nouă strategie pentru această adunare parlamentară comună. Mi se pare foarte important, mai ales dacă avem în vedere dialogul politic. Să nu uităm că dialogul acesta începe în, adura, în adunarea parlamentară. Este un lucru foarte important pentru noi. Domnul Görens a menționat rolul societății civile. Societatea civilă în era post-Cotonou, sau așa cum este ea acum, cum a fost implicată în uh, crearea unei abordări post-Cotonou? Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă nu mai e nimeni, Linda. I just want to... Doream să adresez o întrebare vorbitorilor. Mai întâi o întrebare către Kun. Ideea deschiderii în fața Africii de Nord în politica de vecinătate. Cum să arate asta în practică? Da, poate trebuie să, gândim, să ne regândim un pic uh, abordarea. Sunt uh, și fonduri implicate, dar în practică cum să arate asta? Și ce părere au prietenii din ACP cu privire la deschiderea parteneriatului, cum să arate asta în practică, din perspectiva dumneavoastră. Și în al doilea rând e vorba despre Fondul European pentru Dezvoltare, fiindcă a fost văzut ca fiind sursa de finanțare pentru parteneriatul ACP. Comisia pare să bugetizeze fondul să vrea să aibă un singur mare fond pentru toată acțiunea externă. Acesta pare să fie rezultatul avut în vedere. Dar e fezabil asta? Și dacă da, cum vă imaginați? Cei din ACP sunt obișnuiți să aibă un program pe țară finanțat pe termen lung. Cam la asta se gândește și comisia la ora actuală? către partenerii din ACP. Cum privesc ei această problemă a Fondului European pentru Dezvoltare? Poate că nu mai e un subiect atât de important, mi se spune că trebuie să trecem dincolo de el, dar mă interesează foarte tare feedback despre care sunt posibilele dificultăți pe măsură ce avansăm în negocieri. Mulțumesc! Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul invitațiilor, Cristin de Peron, de la SAE, e invitată să spună câteva cuvinte de completare, de informare și apoi ne întoarcem la experții noștri pentru o rundă de concluzii foarte scurtă și va fi chiar la țanc pentru că pot să-i dau cuvântul lui Norbert pentru cea de-a doua sesiune. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult că îmi dați cuvântul și da, pot să fiu succintă, succintă fiindcă Uh, lucrăm uh, cot la cot cu Comisia pentru uh, episodul post nu? N-ar rost să repet ceea ce s-a spus, dar au fost poate câteva subiecte importante și vreau să le reiau. O moștenire importantă a, a codului la Cotonou este dialogul politic. Avem unul la nivel ACP, dar mai e unul, practicat zilnic, la nivel de țară cu țară. A fost acest dialog folosit la adevăratul potențial? Într-un parteneriat modernizat, cu o agendă ce are în vedere inclusiv 2030, cu obiective ce ni se aplică tuturor, cu o agendă universală, putem duce mai departe în noul parteneriat uh, acest dialog. Și asta înseamnă că și la nivelul ACP și UE, dar și la nivelul pilonilor regionali, și până și la nivel național putem coopera mult mai bine unii cu alții și să dezbatem subiecte legate de um, preocupări globale. Am făcut asta pe schimbarea climatică și am obținut poziții puternice la negociere cu influență, dar mai sunt și alte domenii. Domnul profesor a făcut trimitere la migrație, unde poate cooperăm mai bine unii cu alții și mai sunt și alte subiecte, cum ar fi mediul înconjurător, cum ar fi finanțarea pentru dezvoltare, etc. Toate aceste lucruri sunt uh, domenii în care putem coopera mai bine, cu efect de multiplicare și putem consolida parteneriatul pe mai multe niveluri. Și apoi e vorba de un parteneriat care să fie model, bazat pe angajamente asumate în lume. Dacă există dialog politic, atunci să nu fie unul în care discutăm doar cu țările partenere UE. Să discutăm și despre chestiuni ce ne preocupă pe scena globală, dar să salutăm și discuții care au în vedere probleme uh, relevante pentru Uniunea Europeană sau pentru partenerii noștri. Încercăm să implementăm asta deja în avans. În ceea ce privește parteneriatul în sine și cum e el conceput. Kuhn a trasat uh, elementele principale pentru un parteneriat modern. S-au făcut câteva propuneri cu privire la pilonii regionali și la acel nivel vrem să vedem cum să ne eficientizăm abordarea acolo unde trebuie. Asta arată și cât de important este să lucrăm bine în plan instituțional unii cu alții. Iar în ceea ce privește Africa. Avem un parteneriat puternic cu Africa ca și continent. E baza acestei propuneri, de fapt, și acesta este motivul pentru care noi zicem că e important să menținem parteneriatul cu Africa, cu Africa de Nord, de exemplu, ca să menținem această noțiune de existența unui aparat uh, decizional care să discute lucruri relevante, cu mecanisme de implementare, a, ce se aplică Africii de Nord, cu acorduri de asociere, etc. Însă e vorba de implicare politică și înțeleg că este foarte importantă pentru partenerii eh, nord-africani. Mă opresc aici eh, ca să fiu subcintă. Mulțumesc foarte mult pentru contribuție. Mulțumesc și pentru că ați fost succintă, pentru că astfel pot să redau cuvântul în runda de concluzii experților noștri, să zicem trei minute fiecare, domnul Cânhart va interveni chiar la sfârșit uh, pentru concluzii generale, așa că mai întâi cei trei uh, experți. Cun sau invers? Am înțeles, se vrea invers. În acest caz, uh, începem așadar cu dumneavoastră, domnule secretar general. Deci, în dernier, mais Voi răspunde la două întrebări specifice și apoi voi conchide într-o manieră generală. Care este viziunea noastră în ceea ce privește APP? E bine, care este viziunea noastră legată de toți acești actori dincolo de nivelul executiv? Pentru că viziunea ACP este să avem un parteneriat care rămâne dinamic. Dinamismul trebuie să treacă dincolo de instituțiile executive. Deci viziunea noastră corespunde până la urmă oare, oarecum viziunii comisiei care reține mai mult dimensiunea uh, ad hoc. Dar acum nu mai avem această relație instituțională precum cea propusă. Mi se pare că nu putem uh, anticipa uh, Uh, relațiile uh, ACP. Acum uh, vom face însă un studiu pentru a putea avea niște recomandări legate de modul în care putem să facem ca APP să fie un instrument mai util. Acest studiu tocmai a fost lansat, așadar sper că vom putea gândi puțin viitorul uh, instituțiilor comune în baza rezultatelor finale ale uh, studiului. Însă este un element aflat pe masa discuțiilor. În ceea ce privește finanțarea, ambasadorul din Swaziland uh, ne-a spus mai devreme care sunt principiile care au fost păstrate. Important este să existe un instrument de cooperare care să fie vizat. Avem o tendință acum de a uni toate instrumentele de cooperare într-unul singur, într-o singură entitate, eventual cu o dimensiune uh, regională. Există anumite principii de previzibilitate, de plurianualitate și de specificitate uh, regională și națională care trebuie păstrate, indiferent uh, care va fi forma pe care o va lua acest parteneriat. Deci, dincolo de a reflecta la titlul unui instrument, uh, trebuie să ne gândim puțin la principiile aflate în spatele lui. Și pentru a încheia, spun într-un cuvânt ceea ce ne imaginăm, E bine, este vorba de o perioadă care va fi importantă pentru noi, nu doar în ceea ce privește negocierile, dar și în ceea ce privește definirea poziționării în statele noastre uh, și pe scena internațională. Întrebarea care se pune este următoarea. E bine, dacă Europa nu ar fi existat, ar fi trebuit uh, creată. Dar ne gândim și noi uh, că dacă statele ACP n-ar fi existat, gruparea n-ar fi existat, n-am mai fi putut-o crea astăzi. Pentru că dinamica nu ne-ar mai fi dus la crearea unui astfel de grup. Chiar dacă interesul său este poate uh, cel mai puternic astăzi. Statele din Sud, de exemplu, pot să vină să apere o poziție um, a Africii, care nu are nicio legătură cu Africa, poate, însă, în principiu, putem să apărăm această poziție gândindu-ne că statele din Sud au motiv să o facă. Mai sunt uh, state mai prezente în Pacific, uh, uh, dar noi, ca state în sud, aflate în sud, suntem mai uh, vulnerabili și de aceea trebuie să ne gândim puțin la ceea ce putem lăsa generațiilor viitoare. Este o dinamică în legătură cu care nu ne putem înșela. Și credem, sincer, că nu e în joc uh, doar un parteneriat, ci existența statelor uh, din Sud. Și noi, în ACP, avem o datorie de a ne pronunța într-o manieră certă Uh, una bine documentată vis-a-vis -vis de ceea ce dorim să facem. Da, mi se pare această ultimă observație, domnul președinte, uh, foarte atrăgătoare, pentru că, de fapt, dacă ar fi să creăm astăzi parteneriatul care există deja de decenii, într-o manieră foarte bine structurată, uh, am avea probleme an la rândul și poate că n-am reușit. Prin urmare, ar fi bine ca astăzi să mai reflectăm uh, Uh, și la modul în care am putea păstra acest uh, uh, parteneriat. Domnul Bas, aveți dumneavoastră cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Au apărut mai multe întrebări. Foarte pe scurt voi încerca să răspund la ce mi-amintesc. În ceea ce privește viitorul adunării comune parlamentare, ieri am avut o reuniune a parlamentarilor ACP și a avut loc și un grup de lucru și acolo au fost stabiliți niște termeni de referință. De fapt, sunt în evoluție acești termeni de referință, ideea fiind să încercăm să avem um, un document de referință pentru adunarea parlamentară comună. E important să ne putem exprima pe o singură voce. Și în paralel cu asta mai e și oportunitatea de a revizui acordul de la Georgetown. Uh, Regiunea noastră sud-africană, pe care o coordonăm noi cei din Swaziland, a depus o propunere de a consolida instituția adunării parlamentare, să îi conferim un rol în acest context. Apropo de post-2020 și relevanța vocii parlamentarilor și faptul că vrem să existe uh, acest element și în acordul de la Georgetown. Nu știm însă cum ar putea arăta nivelul participării uh, în plan regional, printr-un organism regional. În ceea ce privește societatea civilă și cum putem să o relansăm în noul parteneriat, e un fapt elementar în dialogul uh, nostru. Angajarea la nivel regional are loc sub auspiciile EPAS. Știm că a fost o reuniune în noiembrie, unde societatea civilă s-a întâlnit cu actorii regionali în Africa. A fost stipulat rolul societății civile în acordul la Cotonou și credem că ar trebui să continue și post-2020. vrem să vedem cum, care este mecanismul de funcționare a parteneriatului și um, ce putem învăța de pe urma implementării instrumentului API. Iar ceea ce este Fondul European pentru Dezvoltare, v-am spus că sunt cei trei piloni și după cei trei piloni sau în funcție de aceștia vom merge la negociere. Pilonul 1 este uh, comerț, uh, industrializare, investiții și aici e vorba de incluz, includerea sectorului privat, care este cheie. PPP-urile uh, sunt încurajate și vedem că sunt politici în statele ACP pentru a se asigura că există un mediu atrăgător pentru a atrage investiții străine directe în statele membre. Dar asta inhibă cumva evoluția sectorului privat. Spuneați că importanța este dialog politic. Așa este, consolidat. Suntem și noi de acord cu asta. Vrem să nu mai existe abordări unilaterale la nivelul unei anumite părți. Vrem ca achiul de la Cotonou să fie viu. Mulți din ACP sunt uh, speriați cumva de jurisdicțiile de taxe non-corporate și vrem să avem un dialog pe acest subiect. Vrem să existe suficient timp dedicat unei evaluări ca să vedem cum evoluează discuțiile. Uh, înainte să devină totul un articol 96. O chestiune, o problemă ce ține de articol 96. Deci spunem da dialogului politic, pentru că avem nevoie de el, ba chiar vrem să fie consolidat ca să preîntâmpinăm cazurile în care apare lista neagră și statele membre se regăsesc pe lista neagră respectivă fără un proces de consultare a priori. Mulțumesc! Mulțumim, domnule ambasador Mongomezulu. Și ca să încheiem, cunduns. Mulțumesc, voi, voi încerca să fiu succint. Permiteți-mi să încep cu chestiunea societății civile, a adunării parlamentare comune și așa mai departe. Abordarea pe care am preferat-o e una care încearcă să fie dinamică din punct de vedere politic, bazată pe substanță. Vrem să avem reuniuni acolo unde este relevant, pe subiecte importante. Deci, nu doar când se văd miniștrii, nu doar la nivel ministerial, ci și la nivel parlamentar. Și atunci când participă și societatea civilă și se implică. Pe măsură ce se vor face mai multe lucruri, va exista o tranziție către pilonii regionali. Este foarte important ca dimensiunea parlamentară și a societății civile să aibă acest curs ca să poată contribui, ca să poată controla și pentru ca mai apoi, când au loc uh, reuniuni, să fie la nivel ministerial, dar și regional, și să fie făcut totul în oglindă angajamentul să fie similar și la nivel parlamentar și la nivel societății civile. Iar la nivelul fundamentului, la nivelul ACP, aici avem principii, angajamente și valori și subiecte cheie. Și așa cum ați spus și dumneavoastră, chestiunea agendei internaționale. Care sunt acele subiecte relevante pentru UE 28, în curând 27 și ACP, unde avem o viziune identică sau, din potrivă, unde avem viziuni uh, convergente și unde ajungem la un numitor comun ca să ne dăm seama cum putem influența agenda globală. Un bun exemplu este COP21, dar sunt multe, multe altele și acum suntem în proces de identificare a subiectelor căci sunt subiecte mult mai specifice și, și acolo putem obține rezultate remarcabile. Deci este important ca instituțiile să aibă reuniuni pe subiecte de relevanță. În ceea ce Africa de Nord, întrebarea Lindei. Lucrurile sunt destul de clare pentru noi. Există acorduri de asociere în prezent cu țările nord-africane. E și noul acord de la Cotonou, care va crea un acord de asociere între UE și grupul ACP de state, dacă totul merge bine. Deci, din perspectiva africană, Statele din zona subsahariană sunt uh, aduse într-un acord de asociere cu forță juridică cu Uniunea Europeană. Și apoi sunt cele două părți care trebuie aduse la oaltă, dacă vrem să existe reuniuni între UE cu angajament politic și întregul continent african, cu Uniunea Africană. Cum facem asta? Exact cum facem acum. Adică, creăm summituri politice summitul între UE și Uniunea Africană cu țările, cu toți membrii Uniunii Africane. Toată lumea e la masa dezbaterilor. Același lucru se va întâmpla și la nivel ministerial, iar deciziile politice de acolo sunt luate cu întreaga Uniune Africană. Și apoi, dacă trebuie să traducem prin niște cadre juridice aceste acorduri, atunci facem o propunere prin consiliile de asociere sau prin Consiliul de Asociere pentru Africa la Sud de Sahara și Uniunea Europeană. Și decizia poate fi luată pentru un mecanism unic. Iar în ceea ce privește finanțarea, se discută acum intern despre CFM, sunt discuții în desfășurare. Vrem să vedem, va fi bugetizat uh, Fondul European de Dezvoltare sau nu. Până la urmă, sumele de bani vor fi disponibile. Și Chiar dacă va fi un unic instrument geografic, ideea este să preidentificăm sumele necesare pentru anumite grupuri de țări. Deci nu va fi uh, o tranșă unică de bani, ci vrem să existe mai multe prealocări, în așa fel încât să putem salvgarda alocări pentru anumite subgrupuri de țări unde este cu totul uh, foarte relevant. De exemplu, zonele cele mai uh, Uh, puțin uh, favorizate sau prin partenerii ACP. Mulțumesc. Foarte bine, spune președintele, vă mulțumesc foarte mult. Și ca să încheiem în germană, ne întoarcem la cel care a început totul. Domnul profesor m-a asigurat că e dispus să facă un scurt rezumat. L-aș ruga, deci, să ne spună ce are de spus. Uh, uh, Mulțumesc uh, foarte mult, doamnelor și domnilor deputați, doamna reprezentanta Serviciului European de Acțiune Externă. O să încerc să rezum cele spuse de dumneavoastră. nu, succesul produsului pe care îl mâncăm vine din faptul că îl mâncăm. Adică cu, trebuie să vedem la ce vom ajunge cu acest acord. Trebuie să recunosc că sunt sceptic și aproape neajutorat în ce privește Africa de Nord, pentru că problema Africii de Nord nu este doar geografia, este lipsa de integrare regională fără coerență. Sunt foarte multe tensiuni în foarte multe dintre aceste țări. E vorba de perspective de pace aproape inexistente pentru Siria. Cred că cea mai bună problemă, cea mai, cea mai bună cale de a merge înainte este cea deja prezentată, să nu devină un element popular care să nu lege țările de pe cele două maluri ale Mediteranei. Și vreau să accentuez cele spuse de domnul Gărânț, și anume investițiile private cheia succesului și percepția publică a viitorului tratat va fi capacitatea lui de a spori șansele de viață atât în sudul global cât și în Europa și prin îmbunătățirea și progresele înregistrate în zona de sud a globului, adică infrastructură, locuri de muncă, investiții, perspective de a spori șansele de viață. Fac parte din funcționarea formatului ACP în viitor. De asemenea, se va pune problema rezolvării contradicțiilor continue ale globalizării neterminate și mă voi referi la una dintre ele migrarea va continua și asta înseamnă că va duce și la progrese în zona de sud. Este o contradicție pe care trebuie să discutăm în acest format. Și ajung la al doilea punct, societatea civilă. Nu e vorba numai de cultură, e vorba de cultură politică, de o manieră nouă de a duce țările și societățile împreună într-un moment în care trecem prin decolonizarea uh, lumii postcoloniale, ceea ce înseamnă formate politice noi, nu numai pentru societatea civilă în sensul de grupuri de susținere a unor probleme sau a grupurilor nord și sud, ci pentru oricine altcineva, grupuri profesionale de toate felurile, care de obicei nu sunt legate unul de celălalt în uh, această diviziune nord-sud. Ele trebuie aduse în acest cadru uh, care va fi modelat de tratatul ACP. Va aduce plus valoare ambelor părți, va contribui, asta e al treilea punct pe care vreau să-l accentuez, mai ales dacă ne gândim la cele spuse de Serviciul de Acțiune Externă, va, aduce, va spori relevanța tratatului. Viitorul tratat poate fi un instrument care să mențină și să facă să progreseze multilateralismul într-un moment în care cooperarea multilaterală în această lume este supusă unor presiuni atât de mari. Și cred că poate fi un instrument pentru a înregistra progrese în materie de ceea ce eu numesc globalizarea neterminată. Și adică este vorba de fapt forme fără funcție. Va fi cu atât mai ușor să vindem orice fel de format pe care comisia sau altcineva, de care lumea sau uh, comisia sau altcineva se ocupă în acest moment. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, mulțumim tuturor celor care au participat în acest prim grup de discuții, mulțumesc colegilor care au participat. Acum o să-i dau președinția lui Norbert Neuser care uh, va conduce cea de-a doua parte a acestei uh, audieri. Suntem puțin în întârziere, dar să sperăm că tot o să meargă bine.

Uh, good afternoon all Bună ziua! Haideți să începem. Avem o mică întârziere pentru că trebuie să terminăm la ora 5. Vă urez tuturor bun venit la a doua sesiune a audierii de astăzi. Încercăm să înțelegem mai bine regionalizarea și parteneriatul cu organizațiile regionale. Vrem să vedem cum să transformăm acest parteneriat într-un parteneriat cu mai mulți actori care să implice parteneri, uh, parlamentele, uh, organizațiile locale și regionale și societatea civilă. Vom începe cu o prezentare făcută de Maurizio Carbone, profesor de relații internaționale și dezvoltare la Universitatea de la Glasgow, și apoi va urma o prezentare făcută de Mohamed Igwe Ofle, economist principal la misiunea permanentă a Uniunii Africane. Să-l salutăm de asemenea pe Jean-Pierre Longbassi, secretar general al orașelor unite și autorităților locale din Africa, și Karin Soet, președinta grupului de lucru Concord al relațiilor uh, ACP și Uniunea Europeană. Pentru fiecare vorbitor avem doar vreo șapte opt minute. Știu că e greu, dar vă rog să vă încadrați în timpul pe care îl aveți la dispoziție, ca să aibă și colegii timp să pună întrebări. Vă mulțumesc foarte mult și haideți să începem. Bun. Pentru universitar nu e ușor să vorbească doar șapte minute. În primul rând, vreau să vă spun ceva. Sunt profesor la Universitatea din Glasgow și am un proiect numit uh, Regândirea uh, relațiilor dintre ACP și Uniunea Europeană, care durează din 2012-2010. Deci nu numai Frederica Mogherini poate să aibă două inimi și eu am două inimi. Sunt de asemenea consilier la Comisia Europeană de urmă de 2 ani deci e cumva un conflict de interese, dar astăzi voi vorbi numai uh, din punct de vedere personal. Nimic nu poate fi atribuit Comisiei Europene. Este numai un punct de vedere personal și de la Universitatea din Glasgow. Sunt câteva puncte la care vreau să mă refer. E foarte greu să spui ceva în șapte minute. Mi s-a cerut să fac o introducere uh, a conceptului de regionalism în sesiunea anterioară am auzit că există o diviziune între cele două componente ale noului acord. Pe de o parte o încercare de a menține partea chiului și în același timp o umbrelă care să conțină o serie de principii și de obiective și, lucru foarte important, o secțiune de cooperare internațională care nu exista înainte pentru că, după cum știți, acordul ACP-UE nu a fost uh, pus la punct din perspectiva cooperării internaționale, dincolo de cooperarea între cele două părți. Și apoi s-a pus problema împărțirii în trei piloni. Există oarecare neînțelegere apropo de conceptul de regionalism și integrare regională voiam să discut uh, pe lung ce înseamnă termenul acesta și mai ales ideea de regionalism, care e o formă de colaborare interguvernamentală pe, la o scară geografică restrânsă. Într-un sens, regionalismul face parte, este un subset al multilateralismului în schimb, regionalizarea nu trebuie confundată, este un proces de integrare uh, într-o zonă geografică. Deci, uneori, cei doi termeni sunt folosiți unul în locul celuilalt, dar nu sunt sinonimi. Există un al treilea termen care este menționat în discuție și anume ordinul, ordinele, ordinea regională. Ordinea regională se referă la interacțiunile dintre state într-o zonă geografică care poate sau nu să includă colaborare interguvernamentală instituționalizată. Și vreau să accentez încă un punct. Ideea de uh, regionalisme de tipuri diferite. Adică un tip de regionalism este cel politic, care se referă la instituții al căror rol inițial este să promoveze ideea de identitate colectivă și să întărească vocea unui grup de state în organizațiile multilaterale, adică în general în afacerile globale regionalismul politic nu impune constrângeri asupra autonomiei naționale, ci, de fapt, face exact invers. Sporește rolul, mărește vocea statelor în relațiile internaționale. În acest sens, ar trebui să înțelegem Uniunea Africană ca o încercare în această direcție. Al doilea tip de regionalism este regionalismul funcțional. Regionalismul funcțional implică un fel de colaborare interstatală pe chestiuni specifice. Și acest poate fi vorba de transport, de exemplu, care este o problemă cheie pentru zona subsahariană, Africa subsahariană funcționarea uh, regională, uh, integrarea funcțională nu constrânge autonomia statelor membre, ci asigură o serie de beneficii statelor membre. Adică se bazează pe proiecte specifice și atrage bani din uh, surse externe. Și există un al treilea tip de regionalism, regionalismul economic care impune o serie de constrângeri asupra statelor membre. E vorba de regionalism economic care merge de la eliminarea barierelor pentru fluxul de mărfuri, capital și migrație. Doream să, să vă spun o poveste despre evoluția regionalismului în Africa, dar n-am timp. Au avut loc mai multe valuri de regionalism în ultimii 15 ani. Un prim val care era de natură interguvernamentală, uh, Uniunea Africană și-a asumat rolul de conducere în relațiile dintre parte, părțile acestei organizații, organizații s-au bazat mai ales pe relațiile dintre guverne. E un fel de dezbatere pe care am văzut-o și în Uniunea Europeană, aceeași dezbatere. Al doilea val de regionalism a avut loc în momentul în care Organizația Unității Africane sau Uniunea Africană a luat naștere în 2002, care are de-a face cu instituțiile supranaționale, adică o încercare de a transfera autoritatea la anumite instituții supranaționale care au fost create și de asemenea o încercare de a stabili standarde pentru drepturile omului, norme uh, din acest punct de vedere. Și problemele privind evoluția regionalismului în Africa este că nu s-a rezolvat, de fapt, problema relației dintre, pe de-o parte, Uniunea Africană și, pe de altă parte, uh, popoarele, popoare, Rex. Popoarele cred că Rex uh, sunt mai aproape de oameni. Totuși, se, pot face, se poate face o legătură. E o mare deosebire între uh, realizările diverselor uh, REX în Africa subsahariană. Chestiunea aici este următoarea ea le împiedică rexurile să funcționeze așa cum vrem să funcționeze. Și anume, există o lipsă de convergență între aceste rexuri existente. Unele par să fie adoptat o abordare față de integrare care se bazează, și citez, pe termene și realizări concrete, închei citatul, iar unele dintre ele au promovat diverse niveluri de de a, progrese privind componentele integrării, ă, libera circulație a capitalurilor și bunurilor. Și mai am încă un punct și anume ă, un ă, REX care trebuia să genereze comerțul intraregional, ceea ce nu s-a întâmplat. De fapt, rexurile n-au sporit deloc comerțul intraregional. Comerțul intraregional în Africa este cel mai scăzut din lume. Reprezintă doar 12% în comparație cu 30% în Asia și 60% în Uniunea Europeană. Iar în cele din urmă există o lipsă de uh, coordonare și armonizare între aceste rexuri și mai ales E vorba de relațiile lor cu Uniunea Africană. Pentru Uniunea Africană, ce înseamnă aceste rexuri? Sunt piloni ai Uniunii Africane sau sunt actori autonomi, parteneri autonomi? Sunt o serie întreagă de chestiuni pe care vreau să le spun. Mă voi uh, opri aici pentru că am depășit deja cu un minut timpul alocat. Sunt o serie întreagă de întrebări care probabil vor reveni și voi fi gata să răspund la ele. Mulțumesc. So, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, ați respectat timpul, apoi a fost necesar să avem o astfel de abordare științifică sau mai degrabă tehnică legată de acest subiect. Însă ați fost foarte implicat, iar acum cred că avem niște baze temenice pentru discuția noastră. Mulțumim foarte mult. Continuăm cu domnul Igor Ofle. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Mai întâi aș dori să vă mulțumesc în numele Uniunii Africane că ne-ați invitat să împărtășim cu dumneavoastră poziția Uniunii Africane. În ceea ce privește viitorul grupului ACP și relațiilor cu Uniunea Europeană după 2020, este extrem de important uh, acest subiect pentru Africa, pentru că dacă ne gândim puțin la statele care compun uh, grupul ACP, 48 sunt statele Uniunii Africane. Așadar, grupul uh, ACP este un forum de luat decizii care se interesează pe termen lung de uh, Africa, dar uh, Uniunea Africană nu este afiliată acestui parteneriat, nici uh, uh, statelor ACP, nici Uniunea Europene, de aici uh, și statutul de observator pe care l-am în acest moment. Este un aspect foarte important. După cum știți, Uniunea Europeană este un partener foarte important pentru Africa. Cooperarea a Africii cu Uniunea Europeană este gestionată prin mai multe instrumente de parteneriat, uh, mai ales prin strategia comună Africa-Uniunea Europeană adoptată la Lisabona 2007, care este un parteneriat între Uniunea Europeană și toată uh, Africa, apoi acordul de la Cotonou, uh, um, apoi politica de vecinătate cu Africa de Nord, un acord specific pentru dezvoltarea relațiilor cu Africa de Sud. Deci nu vorbim doar despre această fragmentare geografică a Africii în ce privește relațiile cu partenerul său major și anume Uniunea Europeană, ci uh, vorbim uh, despre o fragilizare și o încetinire a proiectului de integrare regională pe continentul african. Nu spun că este singurul factor, mm, spun doar că este una dintre uh, cauzele uh, lungului proces de uh, integrare regională în Africa. Domnule profesor, ați vorbit de niște chestiuni foarte pertinente și aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră uh, faptul că Uniunea Africană armonizează și coordonează procesul de integrare regională în Africa, precum o face și Comitetul Economic Regional. Știți că există o decizie a Consiliului de uh, Ministri luat la Uguagdu în 2006 care armonizează și coordonează Comitetul uh, de Acțiune Regional uh, și uh, care recunoaște o comunități regionale de dezvoltare în Africa. Deci sunt multe uh, autorități și organisme de cooperare uh, comună, care, uh, însă din care Uniunea Africană recunoaște doar 8. Uniunea Africană este construită practic pe aceste asociații regionale. Uh, geografia Africii fragilizează deci procesul de integrare în Africa, dar pe de altă parte știți că există mai multe procese paralele, iar când asta se întâmplă, afectează rezultatul, eficacitatea și eficiența tuturor politicilor. Asta se întâmplă în acest moment în ceea ce privește parteneriatul dintre Uniunea uh, Africană și uh, Uniunea Europeană. De aceea noi am uh, încercat uh, să facem ca Uniunea Europeană să traducă uh, pe teren principiile forte ale strategiei Uniunea Europeană-Africa, care înseamnă, în primul rând, să trateze Africa ca unitate indivizibilă în parteneriatul cu Uniunea Europeană. Este un principiu ferm care a fost adoptat la Lisabona în 2007. Deci, Trebuie să existe un parteneriat uh, strategic de acum înainte pe baza fostului acord de la Cotonou. Uniunea Europeană poate să gestioneze relațiile cu Africa pentru perioada după 2020 uh, în cadrul post-Cotonou, câtă vreme acestea se bazează pe configurația uh, geografică existentă și câtă vreme se pun deoparte regiunea Africii de Nord. Am înțeles că trebuie să existe un mecanism uh, prin care statele uh, din Nord ar trebui uh, raliate, dar până atunci Africa va fi divizată în Africa subsahariană și Africa de Nord. Însă trebuie să știm că destinele noastre sunt unite. Destinele unite nu înseamnă doar vorbe, pentru că dacă ceva nu este uh, în regulă în Africa, mai întâi afectată este Europa și apoi celelalte state din uh, jur în Africa. Știm de ce s-a întâmplat cu terorismul sau uh, uh, cu migrația. Deci trebuie să ținem cont de interesele uh, reciproce. Africa este pe care să adopte o poziție africană comună în ceea ce privește viitorul grupului ACP. În acest moment, uh, astăzi, la Kigali a debutat un summit extraordinar al șefilor de stat ai Uniunii Africane, iar la acest summit se va lansa zona de liber schimb uh, africană și aici se va adopta și o poziție africană uh, comună în legătură cu viitorul uh, grupului ACP. Firește, vom împărtăși cu dumneavoastră decizii luate de liderii africani. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră și câteva principii care constituie poziția africană comună. Lumea a, cunos, a, a cunoscut mutații profunde care au dus la schimbări majore atât în Africa cât și în Europa. Contextul nu mai este cel care era la începutul anilor 70. De asemenea, parteneriatul dintre Uniunea Europeană și Africa a evoluat și poate să ia în calcul aspirațiile ambilor parteneri. S-a produs o schimbare a paradigmei de cooperare pentru dezvoltare. Uh, și uh, de astfel de schimbare este nevoie pentru a avea un parteneriat mai just, mai echilibrat și pentru a putea depăși abordarea tradițională de până acum. După cum știți, Africa a adoptat agenda 2063, uh, uh, adică unde vrem să ne situăm peste 50 de ani. Această agendă, cu politice și programele sale în domeniul integrării regionale, în domeniul păcii și securității, al guvernanței, uh, al dezvoltării, al infrastructurii și industrializării, uh, constituie baza relațiilor de cooperare între Uniunea Africană și diversii săi parteneri. Așadar, Africa și-a definit bine prioritățile. De altfel, ordinea de zi întâlnirii în această după demonstrează că se discută despre pregătirea relațiilor dintre Uniunea Europeană și uh, ACP, iar Uniunea Europeană, în al doilea uh, grup de experți, intervine doar ca uh, o parte terță a acestui proces. Deci uh, trebuie să evităm să considerăm că există o Africă la Addis Abeba și că există o Africă la Bruxelles. Nu există decât o singură Africă. O Africă menționată în uh, Agenda 2063, iar decizii legate de Africa s-au luat la Addis Abeba, așa cum cele legate de Europa se iau la Bruxelles. Obiectul nostru comun este să promovăm unitatea Africii, pentru ca Africa să vorbească cu o singură voce. V-am spus mai devreme că statutul comun uh, al Africa-Uniunea Europeană, adoptat în 2007, a permis evol- evoluția unui parteneriat între noi, care să pună în aplicare aceste principii. Apoi, uh, uh, summitul Uniunea Europeană-Africa, uh, care s-a ținut la Abidjan acum vreo patru luni, a reafirmat acest principiu și s-a dorit ca acest summit să insufle un nou elan relațiilor noastre. Parteneriatul între Uniunea Africană și Uniunea Europeană prin strategia comună Africa-Uniunea Europeană constituie cadrul unic de uh, cooperare Uh, între cele două continente. Acest cadru unic de cooperare între cele două părți uh, implică toate regiunile africane, cele cinci, Comunitatea Economică Regională Africană, precum și cele 55 de state uh, membre care compun Uniunea Africană. Firește, respectăm rezultatele deceniilor, instrument, deceniilor de cooperare, precum politica de vecinătate, acordul de la Cotonou și așa mai departe. Un alt uh, principiu este cel al promovării uh, parteneriatelor, iar negocierile, negocierile ne oferă ocazia de a traduce la fața locului uh, ceea ce ne dorim din acest parteneriat, pentru că astăzi parteneriatul strategic ar trebui să uh, folosească la tratarea tuturor uh, chestiunilor care țin de interesele ambelor părți, pentru că deocamdată mai multe subiecte de interes pentru Africa sunt analizate dincolo de acest uh, uh cadru. Deci se uh, discută doar la nivelul ACP, nu la nivelul statelor partenere ale Uniunii Africane. Astăzi, la Kigali, se lansează așadar bazele uh, zonei uh, de liber schimb. Prin parteneriat am putea armoniza mai bine politice și acțiunile, am putea spori eficacitatea și eficiența parteneriatului și, firește, uh, asta va duce la mai bună coerență între relațiile dintre cele două continente. Asta câte vreme promovăm cele două dimensiuni ale parteneriatului, Uniunea Africană, Uniunea Europeană. Mă voi opri aici și pentru a conchide voi spune că Africa astăzi este un continent și ține de cele două părți ca acest uh, acord de la Cotonou să continue. Ok, thank you very much for this uh, clear... Mulțumim foarte mult pentru această declarație foarte clară. Ne-ați demonstrat din nou care este problema cu fragmentarea, problema cu faptul că există state în ACP, alte state uh, sunt vizate doar de politica de vecinătate sau altele sunt în cadrul Uniunii Africane. Important este să vedem cum am putea să depășim această fragmentare și să facem ca relația dintre Uniunea Europeană și Africa să fie mai eficiente. Continuăm cu domnul Jean-Pierre Elon Mazi. Aveți cuvântul de tot pentru șapte 8 da. minute. În francez aussi. și Et euh, d'abord, Madame Evans, je vous remercie <clears throat> de nous avoir... Euh, ne bucurăm că ne-am uh, asociat la această audiere. Vă salut din partea președintelui meu, președintele Khalifa Sal, care este președintele organizației noastre. Este o organizație care aduce împreună uh, 50 de colectivități teritoriale și 2000 de orașe împreună prin membrii noștri și prin uh, uh toți cei pe care îi reprezentăm, vorbim de 350 de milioane de cetățeni africani. Sunt secretarul general al acestei organizații și aș vrea să vă spun că mă voi referi la chestiuni care ne preocupă și voi, mă voi referi la patru puncte. În primul rând, lecțiile pe care le putem desprinde din uh, experiența aplicării acordului Cotonou, de la Cotonou și apoi uh, mă voi referi la autoritățile locale și colectivitățile locale și la rolul lor în arena internațională. În al treilea rând, ce ne propunem pentru perioada post-Cotonou și al patrulea punct, ce atitudinea noastră față de ce propune Comisia după Cotonou. În ce privește Cotonou, acordul de la Cotonou. Pentru noi, autoritățile locale, inovarea cea mai importantă adusă de uh, Cotonou în relațiile de cooperare dintre ACP și Uniunea Europeană față de ceea ce exista în acordurile de, de la Iaunde și la Lome, este consacrarea principiului parteneriatului, care cuprinde și alte participanți, nu numai guvernul central. În acord sunt foarte multe articole care fac trimitere la uh, ce înseamnă acest parteneriat lărgit adică dezvoltarea și responsabilitățile uh, preluate de toți participanții de stat și nedestat, care sunt posibilitățile de dezvoltare și îmbunătățirea eficienței și eficacității cooperării, adică lupta împotriva sărăciei. Principiul acesta a fost uh, primit cu multă plăcere, dar uh, s-au reieșit și foarte multe ambiguități. Printr-un efect de simplificare, toți noi participanți, în afară de guvernul central, au fost, de fapt, etichetați ca actori nestatali. Nu? acești participanți nestatali includeau și autoritățile locale, care de fapt sunt actori statali, participanți statali. De fapt, societatea civilă și uh, societățile particulare au beneficiat de pe acest actor pentru că au existat mecanisme pentru a le include, sunt instrumente financiare ca ele să funcționeze și sunt și mecanisme instituționale, cum ar fi Forumul Societății Civile și Forumul Comunității de Afaceri. Nu s-a făcut nimic pentru autoritățile locale, care sunt ruda săracă acordului de la Cotonou. Autoritățile locale au fost practic excluse din orice dialog politic, din orice consultare cu ocazia negocierilor, uh, privind programele indicative naționale, cât și programele regionale. Și n-au fost niciodată implicate în definirea uh, aplicării strategiei comune Europa-Africa, deși au cerut acest lucru în mod expres și de mai multe ori. Abia în 2013, după publicarea comunicării respective pentru care s-a numit uh, întărirea autorităților locale din țările partenere, s-a recunoscut specificitatea autorităților locale și s-a recunoscut faptul că sunt actori uh, statali, participanți statali. În aceeași epocă, la nivel internațional, se acordă din ce în ce mai mult loc autorităților locale. Iar uh, sub impulsul organizației noastre, s-a adoptat în 2014 de către șefii de stat ai Uniunii Africane Carta Africană a valorilor și principiilor descentralizării și autorităților locale și s-a creat un consiliu, un alt consiliu al autorităților locale. Am participat la multe reuniuni de pregătire a poziției africane privind uh, agenda globală care s-a negociat în 2015 și 2016. La nivel mondial s-a făcut același efort, s-a creat uh, Global Task Force uh, la uh, inițiativa mondială și datorită acestui lucru avem obiectivul de dezvoltare numărul 11 privind orașele durabile, și avem tot ceea ce se referă la punerea în aplicare a principiului subsidiarității și al tranziției către dezvoltarea durabilă la nivel local. Pentru noi, și asta este cel de-al treilea punct, ce înseamnă perioada de după Cotonou? Perioada post-Cotonou trebuie să apară într-un uh, context diferit față de contextul în care a apărut Cotonou. Înainte vor, se vorbea de liberalism, acum înainte se vorbea de globalizare și acum ne îndoim și de liberalism și de globalizare. Astăzi, autoritățile locale sunt uh, considerate actorii majori ai transformării sociale și Uniunea Europeană nu-și mai poate permite să ne ignore. Dorim ca în ceea ce privește Africa, cel puțin Africa, în cadrul renoirii acordului de cooperare, în primul rând Africa să fie tratată așa cum trebuie să fie tratată, e o poziție pe care o susținem, iar uh, acest uh, tratament acordat Africii să fie avut în vedere și autoritățile locale. Uh, vocea autorităților locale trebuie să facă auzită în toate politicile. Este un punct important autoritățile locale trebuie să facă parte din sistemul financiar care va fi pus la loc. Am înțeles că poate că va exista o linie bugetară pentru, pentru Africa sau pentru alte regiuni, dar pentru noi e nevoie de un instrument bugetar care să fie să, să sprijine cooperarea cu Africa. Suntem foarte preocupați de modul în care propunerea Uniunii Europene nu ține cont de nivelul local ca nivel strategic, nu recunoaște rolul esențial al societăților locale în dezvoltarea durabilă, nu face trimitere la guvernanța multinivel, pentru că Europa este prim, campioana principiului subsidiarității. Și credem că astăzi trebuie ca rolul colectivităților locale să fie integrat în noua convenție. Iar guvernele locale, autoritățile locale, africane și, loc- și europene, au făcut o propunere de instituționalizare a forumurilor, forumului uh, Europa-Africa al colectivităților locale, ca o modalitate de organizare a paralelismului și formelor între cele două uniuni, pentru că au aceeași formă astăzi. Și nu se mai opune nimic la acest lucru. Și n-are rost să mai facem, eu știu, creație ad hoc ca în trecut. Cred că e momentul ca Uniunea Africană și Uniunea Europeană să acorde multă atenție locului pe care îl ocupă în lumea de mâine, colaborarea onestă și responsabilă și respectuoasă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim. Mr. Jean-Pierre. Mulțumim foarte mult, domnule Jean-Pierre Elong Mbasi. Ați vorbit despre importanța autorităților locale. Ne interesează și pe noi acest aspect. Este important că ați legat asta și de obiectivele pentru dezvoltare durabilă. Următorul vorbitor de obicei sunt ladies first, dar de data aceasta, iată că sunteți uh, uh, ultima care intervine. Karin Sohet uh, de la Concord. Da. Voi prezenta viziunea Confederației uh, Concord pentru ONG-uri uh, în plan de dezvoltare. Oricare ar fi cadrul instituțional viitor pentru parteneriatul ACPUE, noi credem că va fi esențial să ne asigurăm că este unul bazat pe valori și principii și că se ține cont de interesele tuturor părților. În acest sens, am făcut uh, niște propuneri uh, și le găsit pe pagina de internet Concord. E esențial ca acest parteneriat să aibă în vedere obiective pe termen lung de bunăstare și pace pentru toată lumea, oameni și planeta pe primul loc în Agenda 2030. În primul rând, noi considerăm că fundamentul ar trebui să cuprindă toate elementele esențiale și obligatorii pentru ambele părți, precum și uh, să avem în vedere chestiunea de non-compliance, cu referiri clare la convențiile UE, la legislația internațională și alte angajamente internaționale care se aplică ambelor părți. Fundamentul ar trebui să aibă în vedere și angajamentele curente și să țină cont de diferitele nevoi și de nivelul de dezvoltare ACP, să respecte o, prioritățile politice și opțiunile politice ale acestora. Lucru care trebuie să se aplice tuturor negocierilor comerciale de acum și din viitor. Sunt numeroase elemente pozitive în prioritățile propuse de Uniunea Europeană, mai ales în domeniul mediului și dezvoltării umane. Și totuși, noi recomandăm să abandonăm abordarea de tip siloz și să avem uh, o abordare tridimensională asupra dezvoltării, să nu lăsăm pe nimeni în urmă, să promovăm uh, bunăstarea în plan global și să transpară asta din întregul acord. Să avem în vedere interesul și propunerile partenerilor ACP pentru a găsi obiective echilibrate și angajamente echilibrate, mai ales în domeniul migrației, comerțului, investițiilor. Revenim acum la această chestiune ce ține de parteneriatul multiactor. Da, ne gândim că putem să avem un parteneriat de acest fel cu mai mulți acor, actori și sunt de acord cu Jean-Pierre, dar sunt câteva precondiții de întrunit. Odată, să recunoaștem contribuția diferită și specifică a fiecărui actor și necesitatea de a avea participare echilibrată și uh, echitabilă. E important să facem distincția între afacerile cu profit de plin, societatea civilă non-profit și autoritățile locale, așa cum s-a spus deja angajamentul cu societatea civilă ar trebui să fie creat în jurul definiției acordate de UE sau de ONU societății civile. Rolul, rolurile pot fi multiple. E un context de spirit critic față de acțiunea uh, la nivelul societății civile și este important ca în toate acordurile să fie apărat spațiul și rolul societății civile, iar drepturile omului și libertățile fundamentale trebuie să-și găsească locul în acord cu libertatea de exprimare, uh, dreptul la liberă asociere și adunare, în mod pașnic, plus abilitatea de a cere resurse financiare și folosi resursele financiare. Acestea sunt elemente esențiale ce ar trebui să existe în acord. Dar nu ajunge asta, cum spunea și Jean-Pierre. Din experiență vedem că este foarte ușor să pierzi din vedere bunele intenții și principii. O precondiție esențială pentru adevăratele parteneriate e faptul că există, se, trebuie să existe voință politică și interes să angajezi societatea civilă, să ții conte contribuțiile societății civile la toate nivelurile dialogului politic și să existe planuri de implementare pregătite, monitorizate și evaluate. De asemenea, e important să existe informație transparentă și accesibilă cu mecanism de răspundere în implementarea acordului, care să aibă în vedere și scrutinul parlamentar, plus evaluarea rezultatului, impactului și respectării elementelor. Un mecanism de asumare a răspunderii trebuie să aibă și posibilitatea ca cetățenii, societatea civilă și alți actori non-statali să depună plângeri în cazul în care se face o încălcare a drepturilor omului. Toate aceste elemente sunt esențiale într-un parteneriat și trebuie să fie reflectate în textul acordului. După cum v-am spus, ca să fie transpuse în realitate, trebuie să fie însoțite de un mecanism eficient și stabil de participare pe mai multe niveluri. Dacă toate părțile își iau în, serios participarea societății civile, atunci trebuie să fie dispuse să includă mecanisme formale de dialog cu societatea civilă în acordurile lor și să ofere sprijin administrativ și financiar. Participarea eficientă a societății civile are patru elemente complementare. Mai întâi, promovarea contribuției societății civile la nivelul dialogului politic și la implementarea politicilor în plan regional și național și local. În al doilea rând, promovarea dialogului și muncii um, de cooperare în societatea civilă, în adunările parlamentare, cu forumuri de întâlnire, pentru un schimb de opinii și pentru poziții comune. În al treilea rând, sprijin pe o platformă online pentru distribuirea de informație, pentru dezbatere și coordonare. Și nu în ultimul rând, standing civil society bodies for each region. Fiecare regiune să creeze o platformă de reprezentare a societății civile, cu numiți din partea societății civile care să poarte dialogul la nivel uh, de reprezentanța instituțiilor de stat. Sunt niște idei preliminare și de aceea vrem să le discutăm cu colegii noștri din societatea civilă ACP și, evident, vă stăm și dumneavoastră la dispoziție mai târziu, înainte de finalizare. Okay, thank, thank you very much. Uh, just to underline two sentences. Da, mulțumim foarte mult. Mulțumim uh, pentru această prezentare. Îmi place principiul uh, oamenii și planeta pe locul întâi și să nu lăsăm pe nimeni în urmă. People and planet first și leave no one behind. De aceea, în acest context, e foarte important să implicăm pe toată lumea. Deschid acum discuția, deschid uh, dezbaterea uh, pentru intervențiile membrilor. Maria Hoibuch este prima, doamna Chienghe și apoi domnul Schaffhauser. Mulțumesc! Aș avea o întrebare către domnul Carbone. Ați spus că comerțul interregional nu a crescut. Care sunt cauzele? Intraregional. Ia, ia, ia. Intraregional, da. Intraregional. De ce? Care sunt cauzele? E oare din cauza că comerțul din aceste țări se îndreaptă mai degrabă spre Europa? Și apoi ați spus foarte clar că sentimentul dumneavoastră este că Uniunea Africană are un statut de observator, că Africa este foarte fragmentată. Și drept rezultat ați spus că parteneriatul UE-AU trebuie să să dezvolte mai departe, dar pentru asta e important să avem o strategie comună. Strategia aceasta e o înlocuire a codului de la Cotonou sau e o strategie în noul context care trebuie creat acum cu ACP-ul. Pentru noi, cei de la Verzi, Ideea a fost întotdeauna să spunem că trebuie să vedem un pic cum arată relația noastră cu regiunile și statele partenere. Mă interesează dacă creăm totul de la zero, de la capăt, sau dacă punem totul sub umbrela ACP. Mie mi s-a părut că, de vreme ce ACP este puternic și primește mulți bani, Uniunea Africană rămâne în continuare slăbită și lăsată la o parte. Da, bine. Cecil Chienghe acum. Mulțumesc, Norbert. Hai. Vreau să mulțumesc vorbitorilor pentru contribuțiile lor. Am o întrebare succintă pentru dumneavoastră. Doream să vorbesc despre dezbaterea anterioară se pare că adunarea parlamentară comună va înceta să existe. Ce înseamnă asta? Că e o adunare care ar fi trebuit să aibă loc uh, la fiecare șase luni. Dar iată că nu are un forum bine definit Nu, ni se pare că această adunare parlamentară nu a fost organizată cum trebuie și vă întreb următoarele. Ce rol poate juca Parlamentul Panafrican în tot acest context și ce rol va avea în situația post-Cotonou? Am putea avea o delegație UE, Uniunea Africană, ar substitui asta o adunare parlamentară? Am semne de întrebare dacă ar putea funcționa sau nu, vă spun sincer. Și atrag atenția colegilor mei asupra acestui fapt. Cei din, de partea ACP sunt foarte interesați de subiect și nu-l vor lăsa să treacă cu una, cu două. Noi va trebui să vedem cum rezolvăm problema. Știu, Norbert, că sunt presată de timp, dar nimeni n-a vorbit despre diaspora în dezbatere. Avem societatea civilă, dar nu e același lucru cu diaspora. Parlamentul panafrican, în statutul său, permite uh, asta, fiindcă spune că diaspora este cea de-a șasea regiune a Africii. În Uniunea Europeană, în anumite țări, se creează o serie de instituții de reprezentare care să ofere o voce diasporei. Noi știm că diaspora are putere economică mare pretutindeni în economie. Și vreau să știu ce rol ar putea juca diaspora în uh, circumstanțele post cotonu Mulțumim, domnul Schaffhauser. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi aș dori să subliniez importanța adunării paritare, să o abandonăm, am comite o eroare majoră. E clar că există un moment decisiv acum politica externă pentru dezvoltarea uh, Africii și dacă am abandona această cale, clar uh, am asistat la un eșec, pentru că altfel ne-am afla uh, închiși într-o concepție adesea eronată uh, cu privire la dezvoltare. Dincolo de acordul de la Cotonou, ceea ce ar trebui să avem uh, ar fi acordul OME, adică acorduri privilegiate de comerț și de dezvoltare care să nu uh, se lege neapărat uh, exclusiv de piață, pentru că dacă astăzi asistăm la un faliment al sistemului de dezvoltare, ei bine, asta se întâmplă în mare măsură exact din cauza acestei uh, abordări uh, legate uh, doar de uh, piață. Și, de asemenea, se datorează și lipsei de viziune a actorilor care sunt descentralizați sau statali pentru că spun dezvoltarea, că vorbim despre ea în China, Singapore sau în Emirate sau uh, uh, dezvoltarea uh, Europei înainte de război, e bine, asta s-a făcut prin intermediul unor agenți, adesea statele. Deci asistăm la un moment privilegiat, uh, asistăm la o provocare extraordinară și trebuie să găsim căile și mijloacele prin care să uh, asigurăm o co dezvoltare. Iar eu, care lucrez astăzi în nume personal, uh, dincolo de um, activitatea mea um, parlamentară pentru a strânge un fond de investiții pentru statele cele mai sărace, pentru că până la urmă trebuie să creăm bogăție, nu dependență de ajutor. Știu foarte bine că asta nu se poate face decât într-un cadru social și politic. Nu veți avea o dezvoltare uh, fără vreun cadru politic care să vizeze dezvoltarea pe termen lung, viziune strategică și nu pe termen scurt legată de piață și dacă nu veți avea și un cadru social. Mulțumesc! Mulțumim! Înainte să ajungem la experții noștri, aș dori să dau cuvântul SAE pentru a um, ne spune dacă au sau nu o poziție. Nu doriți să interveniți, spun, atunci uh, vreau să dau cuvântul DigiDevco. La fel și DigiDevco. Trebuie să încheiem discuția noastră uh, cel târziu la 17 uh, și 15 minute. Deci aveți fiecare la dispoziție cam 3-4 minute pentru a răspunde la întrebări și pentru a uh, conchide. Încep cu uh, domnul Carbone. Da, voi începe încercând să-mi provoc uh, prietenul din partea Uniunii Africane aici în stânga mea. Înțeleg că există această poziție. Am citit speech lui Mustafaki care a fost uh, ținut uh, ieri. Asta în legătură cu ceea ce spuneați și dumneavoastră. Există aici o problemă. Dacă vom vorbi despre un acord juridic, um, s-ar putea să avem o problemă gândindu-ne la modul în care va adera Uniunea Africană la acest tratat. Iar aici poate uh, asistăm la uh, clauza REO. Această clauză REO, REO este o organizație regională, uh, se pune doar uh, atunci când statele membre ale acelei regiuni sau acelei continențe decid să transfere suveranitate către această organizație internațională. Deci s-ar putea să existe o problemă din perspectiva modului în care puteți să vă imaginați aderarea Uniunii Africane la acest acord. S-ar putea să existe probleme, dar mă opresc aici. Apoi, un al doilea comentariu este că relațiile uh, dintre Uniunea Africană și Uniunea Europeană nu sunt la fel de fluente pe cât ne doriți, vă doriți ca noi să credem. Ce scuze că sunt așa de direct, însă există tensiuni constante între Uniunea Africană și organizații regionale. Apoi, suntem siguri oare că vrem să eliminăm ACP complet? Pentru că vreți să sugerați că nu există o identitate comună, o istorie comună și mai departe, însă până la urmă există un interes comun între Uniunea Europeană și Africa. Apoi, în al doilea rând, suntem siguri că nu mai există aspecte comune între anumite state africane și anumite state din Caraibe și Pacific. Apoi, suntem siguri, în al treilea rând, că Africa nu are nevoie de Caraibe și Pacific? Da, e adevărat. S-ar putea să spuneți că această relație n-ar trebui mediată prin relațiile um, uh, cu Uniunea Europeană. Iar acum un alt aspect pe care vreau să-l menționez, adus în incuție de doamna Hoibuch, pare rău dacă nu am pronunțat bine numele, uh, este vorba despre o declarație pe care o fac și în fața studenților mei. Am un student în sală chiar și astăzi. Îi întreb, credeți că există mai multe bariere între Liberia și Ghana sau între Liberia și Uniunea Europeană? Răspunsul este între Liberia și Ghana. Deci motivul pentru care comerțul intraregional este atât de limitat ține de o suprapunere datorate faptului că statele aparțin mai multor organizații regionale. Deci asta înseamnă că majoritatea statelor care se află, uh, care sunt vecine, produc uh, aceleași bunuri. Și apoi un alt aspect uh, pentru doamna Kenge și pot să vă vorbesc în italiană, deși totuși o să fac în engleză. Sunteți gata să călătoriți de trei ori pe an în Africa, în Caraibe sau în Pacific? Pentru că nu sunt 100% sigur că uh, în propunere, așa cum o uh, înțeleg eu, abandonăm JPA. Practic, adică adunarea parlamentară comună. Nu facem altceva decât să creăm mai multe. Uh, toți cei care sunteți aici, sunteți gata să călătoriți în aceste trei regiuni diferite pentru adunări parlamentare regionale diferite? Mulțumim foarte mult! Dar noi călătorim doar o dată pe an. Continuăm cu următorul vorbitor. Mai întâi aș dori să mulțumesc domnului eh, Carbone spuneți exact aceleași lucruri ca și noi, cei din Uniunea Africană. Aceasta este și poziția Uniunii Africane. Odată ce această decizie se va fi luată, vom uh, împărtăși cu dumneavoastră. Vă vom spune și dumneavoastră și celorlalți parteneri și uh, ACP-ului care a fost decizia pe care a luat-o. Mă refer puțin la ceea ce a spus uh, domnul Carbone. Nu există Uh, probleme între Comitetul Economic General și Uniunea Europeană. Și Uniunea Africană. Vă dau un exemplu. Arhitectura africană pe care noi o numim securitate este o cascadă. Fiecare joacă rolul. Astăzi vedem că acțiunile pentru pace sunt concrete. Astăzi există o criză în Africa dar primul răspuns trebuie să fie cel al Africii. Nu e ca și în anii 80 când Națiunile Unite interveneau. Deci răspunsul trebuie să fie mai întâi african. Asta se, uh, s-a întâmplat și în ce privește Mali și așa mai departe. Continuăm acum discuția legată de relații. În ce privește schimburile, Astăzi se lansează luna de liber schimb în Africa. Această zonă, până în 2022, își va multiplica acțiunile. se va da, practic, până în 2022 un răspuns uh, pe care îl avem pregătit pentru uh, intervenția uh, altor organizații regionale. Există multe astfel de organizații regionale în Africa. Din 2006, Uniunea Africană nu recunoaște decât 8. De atunci, vorbim și despre o dimensiune tripartită în ce privește aceste organizații. Există un proces lansat care vizează aceste organizații. Uniunea Africană are 55 de membri, dar și acest uh, proces care implică alte organizații este unul bun. De acum în câțiva ani credem că am putea trece la o nouă uh, Uniune Vamală la nivel continental. Deci este un proces care a fost lansat. Nu am timp să intru în detalii, însă putem schimba opinii. Întrebarea adresată de doamna Hoibuch cu privire la fragmentarea Africii. Este o vorba despre o realitate. Ne gândim la o strategie comună. Această strategie este adoptată din 2007 uh, la Lisabona, ea există, deci. Africa N-am spus că înlocuiește prin poziția sa comună astăzi acordul de la Cotonou, însă poziția aceasta comună va fi împărtășită cu toți partenerii. În ceea ce privește ACP, pot să spun că Africa este de părere că cel mai eficient și mai coerent ar fi să existe un parteneriat între Africa și Uniunea Europeană prin strategia comună. Da, firește vom face trimite la Poliția Africană Comună. Ne gândim puțin acum dacă Uniunea Panafricană va înlocui uh, uh, organizațiile existente, nu știm, uh, trebuie să aprofundăm discuția. Diaspora oricum are un rol important de jucat în Uniunea Europeană, Rolul său economic uh, nu mai trebuie amintit. Uh, Uniunea Africană are mai multe politici uh, pentru a spori rolul diasporei în acest proces. Acum aș vrea să spun domnului Schaffhauser, spunându-i că trebuie să avem, într-adevăr, uh, o viziune pe termen lung, una pe termen scurt legată de piață. Aveți, într-adevăr, dreptate aici. Vă mulțumesc. Încă trei minute acum, uh, domnul Îmbazi. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vă gândesc că trebuie să avem curajul să privim lucrurile în față. În punerea în aplicare a acordului de la Cotonou, Uniunea Europeană și Uniunea Africană au demonstrat nevoia de a avea un cadru care se numește uh, Strategia Comună Uniunea Europeană-Africa. În acest cadru uh, s-a lansat această inițiativă pentru că au existat anumite neajunsuri în dialogul politic. Trebuie să recunoaștem acest lucru și trebuie să admitem că grupurile pertinente în acest moment sunt grupurile continentale. Acesta este adevărul putem să gândim uh, într-o manieră romantică lucrurile cu privire la ACP, da, există o istorie în acest uh, domeniu, sigur că da, dar la ONU se discută cu grupul african, cu grupul uh, care reprezintă Caraibele, cu grupul statelor din America Latină, niciodată cu grupul ACP. Îmi pare rău, aceasta este realitatea. Și eu merg la ONU, ca și dumneavoastră. Apoi, în al doilea rând, în colectivitățile teritoriale, Dinamica regională este foarte importantă. Până la urmă, trebuie să ne ancorăm în realitățile concrete trăite în fiecare regiune în parte. Cel de-al treilea rând. În cel treilea rând. Vorbim despre co-dezvoltare. Este un termen uh, care a dispărut din literatură în Europa. Cotonou a fost pus la punct pentru a ieși din uh, organizația anterioară. Aveți curajul să ne întoarcem acolo? Pentru că asta e întrebarea. Europa are curajul să-și apere modelul social și solidaritatea internațională? Asta este întrebarea care se pune. Și deocamdată această problemă trebuie să aibă un răspuns care se ține de un nou acord. Noi vom examina un nou acord, însă încurajez Uniunea Africană și ambasadorii ACP să se alăture poziției Uniunii Africane pentru a exista uh, o co-dezvoltare reală între uh, Africa și Uniunea Europeană. Mulțumim foarte mult! A subliniat încă o dată importanța autorităților uh, locale. Cred că veți continua să faceți același lucru și cu organizații societății civile. Vreau să spun ceva în legătură cu adunarea parlamentară comună, pentru că, într-adevăr, cred că este un organism foarte important. Noi, ca și societate civilă, uh, în toți acești uh, ani uh, am avut de-a face mai ales uh, cu această organizație parlamentară comună. Este foarte importantă participarea parlamentelor în general. Ea ar trebui sporită în ceea ce privește un viitor acord la toate nivelurile, național, regional și la nivelul ACP. Iar noi, ca societate civilă, sperăm că vom putea continua să avem un dialog bun uh, cu Parlamentul la toate nivelurile. Aș dori să spun ceva acum în legătură cu faptul că, într-adevăr, este important ca societatea civilă să uh, poată să se adapteze mai bine sau să se integreze mai bine în uh, mediul uh, regional în care uh, acționează. Însă, cred că din partea partenerilor ACP este dezirabil uh, să se continue colaborarea uh, celor trei regiuni. Cred că ar trebui să ascultăm puțin ce au ei de spus, dacă tot am zis că vrem să discutăm cu ei. Trebuie să vedem ce au de spus în legătură cu acest parteneriat la nivel societății civile. Nu a fost uh, ușor, chiar și forumul societății civile ACP Uh, odată ce a fost stabilit, a fost uh, greu de păstrat și a fost greu ca acesta să devină funcțional și eficient. Firește, nu este ușor dacă nu există niciun fel de sprijin uh, financiar. Nu e ușor să funcționezi între trei mari regiuni precum acestea însă e ceva ce trebuie analizat pentru viitor. N-ar trebui să sărim prea ușor peste tot acest nivel uh, al uh, ACP uh, în legătură cu societatea civilă. Mulțumim foarte mult experților noștri. Cred că am ascultat perspective diferite, toate utile pentru noi în cadrul comisiei noastre pentru a putea să ne rafinăm textul rezoluției pe care sperăm să o votăm în cadrul comisiei noastre la următoarea întâlnire de pe 24 aprilie. Deci vă mulțumesc foarte mult pentru uh, participare. Vă urez o după amiază plăcută. Da,

Excuse Haideți să începem. Să începem să trecem la ordinea de zi, pentru că mai avem niște puncte în ordine. La 15, mecanismul de protecție civilă, viitorul alimentelor și al agricultării. Văd că nu sunt prea mulți colegi aici, dar putem să începem cu punctul 15, mecanismul de protecție civilă al Uniunii. Este revizuirea acestui mecanism Propunerea comisiei vrea să asigure proceduri administrative rapide, dar modificarea cea mai importantă este punerea în aplicare a capacității Uniunii de a reacționa la dezastre prin capacitatea de reacție la nivelul Uniunii Europene, Rescue EU. Dacă propunerea este adoptată, Comisia va avea la dispoziția sa fie cumpărate, fie închiriată, uh, active cum ar fi avioane antiincendii, care pot fi folosite în momentul în care statele membre nu au resursele necesare pentru a reacționa la crize. Am văzut ce s-a întâmplat în Portugalia și care a fost oferta limitată asigurată de alte state membre care erau în stare de alertă. Pro, propunerea încearcă să corecteze această probleme. Pentru DEVA este foarte important pentru că se pune problema activării acestui mecanism și de asemenea să funcționeze în paralel cu ajutorul umanitar, deci ambele instrumente trebuie să fie determinate care e relația dintre ele. Comisia ENVI, raportorul este doamna Elisabeta Gardini și DEVE este asociat la acest raport conform regulii 54. Din comisia noastră, raportorul este doamna Zefco și voi vorbi în numele doamnei Zefco pentru că se scuză doamna Zefco. Nu poate fi astăzi aici, are obligații ca șefă a o, misiunii de observare a legilor din Nepal. Este în Nepal și face niște recomandări guvernului nepalez. Uh, este mulțumită de propunerea Comisiei, susține că, de fapt, Comisia a venit cu o propunere legislativă foarte bine, care uh, are ca obiectiv să întărească capacitatea statelor membre, capacitatea de reacție în caz de dezastru și să ia măsuri preventive care sunt coerente cu alte instrumente de financiare, financiare asigurând niște proceduri de activare a mecanismului simplificate. În avizul domniei sale încearcă să accentueze rețelele de împărtășire a cunoștințelor, relația cu organizațiile umanitare și cu statele terțe, pentru a ajunge la contribuții la uh, acest cadru de reducere a riscurilor. Trebuie să ținem cont de aspectul umanitar al acestui uh, instrument, e nevoie de a face o distinție clară între ajutorul umanitar și mecanismul de protecție civilă. Instrumentele financiare trebuie separate, dar se salută și coerența între instrumente. Ar putea să contribuie și la reducerea dezastrelor. Mai mult decât atât, ținând cont de intervențiile complexe la nivel internațional, s-a clarificat domeniul de, act, de acțiune al acestui uh, mecanism de protecție civilă pentru a menține imaginea Uniunii Europene ca un actor neutru. Aspecte tehnice, se propune susținerea Uniunii până la 15% pentru transporturi, pentru statele membre, state care nu pot participa la uh, adunarea europeană, iar uh, capacitățile de, uh, vor fi la dispoziția Uniunii Europene iar propunerea Comisiei nu trebuie să se facă pe seama întăririi capacităților naționale de răspuns, ci trebuie să fie uh, adăugate uh, la uh, catastrofele pe care, la care suntem martori datorită schimbărilor de clime. Și acum o să dau cuvântul raportorilor din umbră, doamna Kinge, care este aici, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru cele spuse care ne ajută să avem această dezbatere și care sperăm că vor intra în documentul privind reforma mecanismului de protecție civilă. Mă voi referi la câteva chestiuni pe baza experienței din Italia. În Italia au, au avut loc mai multe dezastre naturale, uh, nu incendii uh, cu tremure, ca și în alte state membre. Uh, toate aceste aspecte au avut loc în timp, au avut loc și inundații, sunt catastrofe naționale, iar Italia a avut nevoie de, de, de protecție civilă prin elaborarea și crearea acestor mecanisme. În, avem nevoie de structuri puternice care să contribuie la intervenție și la protecție, pentru că riscurile în anumite zone sunt foarte mari și oamenii trebuie să fie pregătiți pentru asemenea intervenție. în uh, situația unor inundații. Este important să se salveze vieți. Sunt dezastre care se întâmplă din când în când și uh, și-au adus uh, contribuția și mecanismul de protecție civilă. Și încă o chestiune importantă este reforma la nivelul Uniunii Europene. Raportul acesta arată că Uniunea Europeană va rămâne un actor neutru în ceea ce privește gestiunea. Anumite costuri de transport pot fi suportate de Uniunea Europeană, dar cred că Uniunea Europeană trebuie să lanseze această propunere astfel încât fiecare stat membru să-și reformeze legea privind prevenirea unor dezastre. În ce privește prevenirea, Există legislație națională care trebuie să se ocupe de acest lucru ca și uh, de intervenția la nivelul statului membru. Nu e același lucru în toate statele membre. Deci e nevoie de reforme, de reforme la nivel legislativ și trebuie folosite și cele mai bune practici din unele state. Italia și alte state membre ar trebui să pună la oaltă aceste experiențe. și să reformeze cât mai bine cu putință sistemul de uh, protecție civilă. Credem că va juca un rol foarte important uh, în ideea de a face pași înainte, mai ales în țările care sunt vulnerabile și care ajung să se lupte singure cu aceste dezastre naturale. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Nu sunt alți uh, raportori din umbră, o să-i dau cuvântul reprezentantului DGECO. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc, raport, mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră. Am de spus câteva cuvinte ca reacție la ce s-a spus aici. Ajutorul umanitar. Există, bineînțeles, un consens european pe care l-a semnat uh, Comisia privind ajutorul umanitar, care se referă foarte clar la rolul protecției civile. Respectăm principiile și regulile stabilite în acest consens. În al doilea rând, problema neutralității. 99% din intervențiile noastre uh, au loc în zone care nu sunt zone de conflict, uh, unde au loc dezastre naturale. Deci nu e nicio problemă din acest punct de vedere. Apoi suntem conștienți de importanța neutralității în ceea ce privește intervențiile umanitare. Însă, prin natura chestiunii, uh, refuzăm uh, cererile informale pentru că neutralitatea și independența și modul în care sunt ele percepute nu s-ar menține mai ales când primim cereri de la organizații internaționale să contribuim din punct de vedere logistic în zone de război. Deci diferența este foarte clară pentru noi. Totuși, ajutorul umanitar și protecția civilă nu se mai desfășoară în paralel în cele mai multe cazuri. Ele sunt complementare. Să vă dau un exemplu. Ca reacție la uraganul, uraganele Irma și Maria din vara trecută, protecția civilă europeană, mecanismul european, a finanțat uh, un vas de transport uh, uh, olandez asigurat de autoritățile olandeze care transforma, transporta alimente și alte materiale care venea de la organizații umanitare. Deci colaborăm în complementaritate cu ei în uh, taberele de refugiați Rohingya din Bangladesh, de exemplu. Unele state nordice din parteneriatul respectiv au trimis containere ca să aibă un centru de coordonare uh, al ajutorului umanitar. Noi am cofinanțat această operațiune ca protecție civilă Adică într-unul din aceste containere există stadiu, uh, stagul Uniunii Europene. Deci vreau să spun că avem o practică foarte bună, lucrăm, colaborăm în complementaritate cu partenerii din domeniul ajutorului umanitar și la DG ECO, partea de ajutor umanitar și cea de protecție civilă sunt coordonate în aceeași reacție, în același centru de reacție la urgență. Ca răspuns la întrebarea pusă de europarlamentarul din Italia, sunt uh, anumite prevederi privind uh, prevederea și stadiul de pregătire pe care le-am propus în textul juridic, dar Uh, protecția civilă este o competență de susținere care poate merge până la un anumit punct. Uh, există și o comunicare în care am spus foarte clar că intenția noastră este să ne asigurăm că banii care vin din fondurile structurale și, și sunt investiții finanțate de fondurile structurale trebuie să țină cont de problema prevenirii și a stadiului de pregătire și acum împreună cu alte direcții generale implicate, DG Regio, de exemplu, punem la punct niște condiții uh, și să elaborăm condițiile deja existente ca să ne asigurăm că investițiile acelea, banii pentru acele investiții sunt bine cheltuiți și că prevenirea și dezastrelor și adaptarea la schimbările de climă și etapele stad- stadiul de pregătire sunt avute în vedere când se cheltuiesc bani din aceste fonduri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru poziția dumneavoastră. Comentarii, vă rog, aveți cuvântul. Da, vreau să-i mulțumesc uh, pentru răspunsul pe care l-am primit. Vreau să confirm un lucru. În multe din aceste cazuri, cred că Italia a folosit fonduri din așa numitul fond de solidaritate, ceea ce ne-a ajutat să ieșim din uh, starea de urgență. Eu sunt dintr-o regiune care, în care a fost un cutremur acum șase ani. Și dacă vedem tot ce se întâmplă acolo, toate lucrările de reconstrucție s-au făcut prin fondul de solidaritate nu ca să vorbesc despre fondurile de structurale și de fondul de solidaritate, toate acestea ne-au ajutat foarte mult. Iar la mine, în regiunea Emilia și în regiunea Ferrara, unde a avut loc un uh, cutremur recent, am folosit aceste fonduri și mulțumim pentru acest lucru. Mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră o să-i dau cuvântul, o să le transmit raportoarei noastre toate aceste comentarii și soluțiile prezentate aici și o, termenul pentru amendamente pentru acest aviz este pe 22 martie la ora 5 după amiază. Vă mulțumesc foarte mult și acum trecem la următorul punct din ordinea de zi. E vorba de viitorul sectorului alimentar și al agriculturii. Raportoarea tocmai ce a sosit. Astfel, îi dau direct cuvântul. E vorba de faptul că, fiind dat subiectul, Comisia competentă pe fond e Comisia Agri, raportor este Herbert Dorfman de la PPE. Pe 29 noiembrie 2017, Comisia Europeană a prezentat o comunicare despre viitorul sectorului alimentar și agriculturii. Comisia propune o serie de schimbări a PAC, simplificând-o și asigurându-se că obținem cea mai că valorificăm cât mai mult banii investiți. Vrem să garantăm rezultate eficiente Propunerea legislativă a Comisiei a fost acceptată la sfârșitul lui mai 2018 și de aceea Agri va vota pe 2018, în, în mai 2018, mă scuzați, pentru a structura astfel viitorul PAC. Raportor DVD de aviz este Maria Noișul. Ea e aici. Îi dau cuvântul pentru prezentare. Mulțumesc. Doar câteva cuvinte am de spus. E important să spunem că politica agricolă comună adesea e privită ca fiind o politică ce se derulează strict în Europa. Nu este așa. E felul în care înțelegem noi politica. Dar să vedem ce se întâmplă, cum, ce promovăm. Tot ce facem noi are efecte asupra altor țări, țările din Sud țările înspre care transportăm bunuri sau de la care primim bunuri. Deci, există o legătură directă între felul în care facem noi politică și ceea ce sunt în alte părți. Nu mă refer neapărat la politica însă de consum, ci mă refer strict la politică și efectele care există pentru țările în curs de dezvoltare. Și de aceea, în raportul meu, spun foarte, foarte clar că trebuie să existe o politică coerentă, cu implicare coerente. Nu se poate ca politica agricolă și politica de pescuit, spre exemplu, să lucreze împotriva țărilor în curs de dezvoltare, pentru a uh, încerca noi apoi, prin ajutor umanitar, să rezolvăm ceea ce s-a stricat în altă parte, prin alte instrumente. Important este să avem în vedere și um, respectarea obligatorie a obiectivelor pentru dezvoltarea mileniului, um, dezvoltarea durabilă, în, în special obiectivul 2, eradicarea foametei, și 13 protecție climă, 15 uh, viața la țară, mm, viața mediul rural. Sunt lucruri care cumva, cumva depind de politica agricolă comună. La punctele 3 și 4 am spus că sunt țări și de la care primim produse, sunt țările, suntem, aici se încadrează Brazilia și altele, în special soia. Unii spun că e corect să facem asta. Eu zic că pe termen lung ar trebui să ne descurcăm cu propriile suprafețe. Nu mai trebuie să folosim celelalte state ca fiind uh, state care uh, folosesc terenul în beneficiul nostru. E exploatare, în opinia mea. A, unii spun că e minunat astfel pentru că țările au ceva de vândut astfel, dar nu este chiar așa. Se ajunge la strămutări, se ajunge la înlăturarea micilor întreprinzători, micilor fermieri. Deci dacă cumpărăm soia din anumite țări, nu este neapărat un lucru bun pentru țara respectivă. Poate un lucru bun pentru o mână de oameni de acolo, dar nu pentru țară per total. La fel este și cu produsele pe care le exportăm. Exportăm produse lactate, roșii, uh, carne de pui, dar pe piețe foarte slabe. Și exporturile pe piețele slabe înseamnă că pe viitor aceste piețe nu se vor consolida. Și avem, suntem înjiți de, de sânge. Îmi pare rău, chiar o spun, pentru că nu are ce căuta laptele bavarez pe rafturile din Burkina Faso. Ar trebui să îi susținem pe cei din Burkina Faso să construiască ei ceva acolo Uh, la fața locului, nu să mergem noi și să le lăsăm lor cantitățile care sunt aici în exces. Îmi vine să-i spun uneori domnului Hogan că nu este uh, ministru economic, ci este comisar pentru agricultura. Trebuie să se asigure de faptul că agricultura noastră este una mai durabilă. Și pentru mine este important de subliniat că există un mit că Europa ar trebui să hrănească lumea. E fals! Mereu se spune asta și mereu spun politicienii asta, că Europa trebuie să hrănească lumea, că trebuie să avem o producție mai mare ca să-i săturăm pe toți. Dar creștem producția doar fiindcă trăim de pe suprafețele altora. Și nu avem o problemă a cantităților, ci avem o problemă de distribuție și de aceea mitul acesta că trebuie să hrănim noi lumea este unul perfect fals. Cer comisiei ca prin indicatorii uh, de uh, obiectivelor de dezvoltare durabilă să spună foarte clar în ce fel pacul este într-un fel uh, pacul este răspunzător de anumite probleme. Deci pacul este răspunzător și de foamete în lume, e răspunzător și de uh, migrație și trebuie să găsim rapid un nou mod de a face pac cu răspunderea pentru proprii fermieri și cu răspunderea de cealaltă parte și față de ceilalți fermieri dintr-o altă emisferă. Mulțumesc! Mulțumim că i-ați prezentat poziția dumneavoastră. Dau cuvântul raportorilor din umbră și începem cu PPE. Voi vorbi eu în numele domnului Coșa, fiindcă nu e aici. Își cere scuze. Domnul Cosa mulțumește raportoarei pentru munca ei pe proiectul de aviz. Sunt câteva proble puncte problematice pentru PPE. Punctul 3 e vorba de legislația post-2020 pentru PAC și noi nu susținem o trimitere la asta. Punctul 5 Acolo raportorul și umbră sublinează că există conformitate cu OMC la ora actuală și plățile pe suprafață sunt transparente și sunt conforme, plus că sunt ușor de implementat. Punctul 6. El nu crede că asumarea răspunderii pentru alimentarea unei populații crescânde este un mit. Ba, din potrivă, crede că Europa poate construi o politică agricolă comună care este cheie pentru dezvoltare durabilă. Uniunea Europeană are trei obiective. Să securizeze o producție fiabilă de alimente, să uh, aibă un, o gestionare durabilă a resurselor naturale cu acțiune de climă și să contribuie la dezvoltare teritorială echilibrată. Aceste obiective implică în implementare de noi tehnologii, obținere de noi produse, cu noi feluri de a te organiza și de a coopera și de a învăța. Nu este un mit, este viitorul nostru. Mulțumesc pentru atenție și dau acum contul celălalt raportor din umbră. Începem cu Maria Hoibuș. Mulțumesc foarte mult, Bogdan. O susțin totalmente pe Maria Noișul ai spus la sfârșit, să ne asumăm și răspunderea nu doar pentru fermierii noștri, ci și pentru cei din țările din Sud. Dar nu asumăm răspunderea nici măcar pentru ai noștri. Nici aici, nici acolo. Pentru că, zi de zi, pierdem sute de locuri de muncă, suntem într-o spirală, iar în aceasta fermierii aleargă ei în urma dezvoltării. Susțin ce ai spus. Cu privire la import, așa e. Importăm materii prime și apoi exportăm produse prelucrate și cei care fac profit nu sunt nici fermierii de aici, nici cei din uh, emisfera sudică. Suntem mereu constrânși uh, ca spațiu într-un aviz se pot face completări pentru a fi și mai stricți în exprimare. Ți-am mai spus, sunt pe aceeași lungime de undă cu tine, ai vorbit exact pe gustul meu. Vom face câteva amendamente tocmai pentru a întări uh, textul și nu ca și o critică. Și adaug o frază față de ce a spus uh, Bogdan pentru raportorul uh, din umbră de la PP și că e ușor să aplici plata pe, la, la hectar. Chiar ieri la cont, la control bugetar, am avut o discuție despre asta. M-am dus să ascult, să vedem cum să eficientizăm lucrurile, pentru că trebuie să facem și economii. Și e interesant că tocmai colegii de la PP au spus că acolo se pierd banii pentru că îi îmbogățim pe cei bogați și că e un lucru care trebuia schimbat de mult. Și atunci mă întreb, cine a blocat schimbarea asta? Eu cred că e o schimbare necesară. Și e și acel de-al treilea capitol, cu răspunderea pentru chestiuni de politică de dezvoltare. Doar dacă dăm curs acestei politici, vom reuși să respectăm obiectivele de dezvoltare durabile și atunci vom fi uh, uh, cinstiți și corecți cu toți fermierii de aici și din uh, emisfera sudică. Maria, mulțumesc, mă bucur foarte tare că putem lucra împreună și cred că la sfârșit vom avea un bun aviz. Mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră. Nu doriți să interveniți. Bine, atunci întrebăm comisia de la DG Agri, domnul Clark, dacă vrea să intervină. Vă rog. Mă bucur foarte tare că sunte, suntem aici la DEVE. Noi suntem primii care recunoaștem că PAC este departe de a fi perfectă. Vom încerca să o îmbunătățim pe mai departe în următoarea etapă de reformă. Să fie mai durabilă, mai pro-dezvoltare și să implementeze cu adevărat angajamentul uh, față de obiectivele de dezvoltare durabilă. mă uit la proiectul de rezoluție și eu zic că ar putea fi îmbunătățit. Am vrea să existe mai multe încurajări înăuntru, uh, în text, nu doar uh, să fie un text uh, care să mustreze. Discutăm despre agricultură, alimente, țările în curs de dezvoltare. Am avut recentul raport uh, Blanco și situația nu este nici albă, nici neagră. Câteva comentarii din partea mea. Politica agricolă comună nu oferă subvenții la export pentru alimente, ceea ce ani de zile a fost cerut. În al doilea rând, PAC-ul nu oferă sprijin național care distorsionează exportul. Suntem cel mai mare importator de produse agricole și alimentare din lumea în curs de dezvoltare și în țările cel mai puțin dezvoltate. Permiteți-mi să închei, doamnă, și, în al patrulea rând, la cererea partenerilor noștri, mai ales în țările în curs de dezvoltare, de-a lungul anilor am ajuns la o, polit la o orientare a pieței în funcție de politică, în așa fel încât fermierii să producă ceea ce se cere pe piață, nu ceea ce legiferează guvernele. Și așa ne-am orientat în funcție de piață, am cerut asta la toți partenerii comerciali și astfel prețurile noastre sunt la, prețurile globale, la nivelul prețurilor globale și nu facem dumping de produse în Africa. Asta e o chestiune de tre- domeniul trecutului și cred că rezoluția vrea să pună capăt unor mituri și să încheiem mitul că Uniunea Europeană face dumping de lapte praf și uh, carne de pui uh, în lumea a treia. Departe de adevăr. Uitați-vă la exporturile noastre, toate sunt către piețele dezvoltate, produse de valoare extraordinară. Uh, exportăm foarte puțin în Africa, la sud de Sahara și în țările cele mai puțin dezvoltate. Facem export pentru că există o cerere mare de import în aceste țări. Sunt deficiențe de proteine în Africa, la sud de Sahara, copiii sunt afectați și tocmai de aceea e nevoie de produse lactate, de proteine animale din Europa sau, mă rog, din alte țări, pentru că în plan uh, intern nu există aprovizionarea necesară. Și deci problema nu e Uniunea Europeană, ci dificultățile care există în țările în curs de dezvoltare din Africa la nivel instituțional, sunt uh, neadecvări, sunt uh, probleme la nivelul sistemului de sănătate. Uh, toate acestea împiedică producția în plan local și noi în Uniunea Europeană facem enorm de multe prin politica de dezvoltare și cooperare, de exemplu, pentru a îmbunătăți profilul micului fermier din Africa și pentru a-i permite să urce pe scara valorilor. Oferim sprijin și ajutor în ceea ce este producția bio, indicația geografică, Personal o iau ca pe o ofensă. Faptul că producătorii de mm, nuci caju din Africa trebuie să-l trimită în China la prăjit înainte să ajungă în Europa. Mm, este absolut inacceptabil așa ceva. Și asta trebuie remediat. Alte aspecte specifice din rezoluție. Rezoluția este critică față de faptul că am înlăturat limitarea de produc producție în sectorul lactatelor, cum că am uh, expune unui risc uh, sectorul de lactate. În același timp, rezoluția e critică pentru faptul că intervenim pe sprijinul, uh, pe cuplarea voluntară. Ori intervenim, ori nu intervenim, tot greșim. Se pare că orice facem e greșit. Aș fi foarte recunoscător dacă rezoluția avea un ton mai încurajator, pentru că următorul PAC să continue uh, reforma spre o și mai mare orientare în funcție de piață. Mie mi se pare că aceasta este calea cea mai bună de a evita distorsionările ori în Europa, ori în plan internațional, la nivelul pieței agricole globale. Închei prin a reveni la comentariul de început. PAC nu este o politică perfectă, recunoaștem asta, suntem uh, în următorul proces de reformă și integrăm foarte serios obiectivele de mediu din tratate, plus obiectivele de dezvoltare durabilă, plus uh, obiectivul acordului de la Paris. Sperăm și ne așteptăm ca aceste elemente să fie de deplin integrate în următoarea etapă de modernizare a PAC-ului, pentru ca totul să devină și mai durabil și mai pro-dezvoltare față de cum încercăm să fim astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc! un moment, vă rog, vă veți primi oricum cuvântul pentru concluzii și eventual pentru întrebări, dar acum dau cuvântul Digi DevCo cu Michael de Knop. Dacă dorește să intervină, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Subliniez că ne aflăm aici pentru a susține ceea ce ne-au ne explicat colegii de la Digi Agri. Conlucrăm îndeaproape cu colegii de acolo, uh, există o aliniere perfectă uh, cu ceea ce s-a spus, sunt analize făcute pe lanțul valoric, ne interesează foarte tare să susținem evoluția care există și Participăm la grupuri de lucru pentru zahăr, pentru banane. Sunt și îngrijorări cu privire la nutriție. Avem programe pentru asta? Încercăm să ne asigurăm că îngrijorările membrilor sunt avute în vedere și că vor fi incorporate în activitatea noastră. Sunt țări pe care vrem să le susținem. De acolo pornește de la parteneri și de acolo pornește politica de dezvoltare. În momentul în care avem dialog politic, ne dăm seama că putem obține un progres cu partenerii noștri. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much, Mr. just now. Mulțumim foarte mult și acum pentru concluzii, sau poate aveți întrebări. Doamna raportor. Mie nu mi-au fost adresate întrebări. Mă lasă fără cuvinte cele două prezentări. Tocmai ce le-am ascultat. Două prezentări marcate de neștiință. Chiar nu îmi permit să spun asta, dar zici că sunteți de pe altă planetă. Veniți din suburban și uh, uh distorsionați faptele. Și vă spun foarte clar și răspicat. Ce îmi spuneți noastră este de răsa la altă ieri. L-am interpelat pe domnul comisar și l-am întrebat ce vrem noi să schimbăm aici cu adevărat? Și chiar am primit mai multe scori din partea domnului Hogan și spunea, nu trebuie să schimbăm nimic, facem totul bine deja. Și noastră mergeți în exact aceeași direcție. Și să știți că este foarte bine să dăm dovadă de coerență politică. Mi-e rușine de ce am auzit, mi-e rușine de ceea ce ați spus aici la DV. Mi se pare, v-am spus că este de-a dreptul um, de pe altă planetă. Ați spus că nu faceți subvenții la export, încă n-ați înțeles că orice fel de subvenție pe hectar este într-un mod indirect o subvenție la export facem subvenții în foarte multe locuri și rămân fără grai când văd de câtă ignoranță dați dovadă. Și dacă la sfârșit raportul e respins, atunci foarte bine. Mai bine să fie un raport respins decât să fie unul uh, slăbit și care să se ducă pe apa sâmbetei. Mulțumesc! up with um, where we are. So... Tocmai ce-mi dau și eu seama pe unde suntem. Adică unde suntem? Întreabă președinta. Și cui dau cuvântul? I, think there was uh, some questions DG Agri. Do they want to answer? I don't know. Vrea DG Agri să reacționeze? Parcă au fost ceva întrebări. Eu n-am, eu nu mi-am dat seama pentru că uh, mă chinuiam să-mi conectez căștile. Mie mi se pare că parcă nu sunteți foarte fericiți. Vreți să reacționați la spusele doamnei Noișel. Not a democratic elected member. Nu sunt membru ales democratic al Parlamentului, deci chiar nu pot să am ultimul cuvânt dar uh, Uniunea Europeană nu oferă subvenții la export niciunui stat pentru niciun produs. Sprijinul domestic este în green box uh, la OMC, acceptat ca fiind nedistorsionant. Exportul nostru este la prețul pieței globale și este cel mai bun lucru pe care îl poți obține drept dovadă că nu există subvenții. Ok. Bine. Maria, mai vrei să spui ceva? Nu. Am înțeles. Putem vorbi mai târziu. Știți, avem de-a face cu funcționari publici aici, deci trebuie să purtăm discuțiile cu omologii noștri de mai sus. Um, am terminat acest punct. Termenul de amendamente este 10 aprilie la ora 10, votul la DEVE 24 aprilie. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi! Trecem la punctul 17. Timp afectat întrebărilor. Am primit o întrebare de la Ignacio Corao. O găsiți în dosarul dumneavoastră. Ignacio, nu mai citim întrebarea. Un minut despre de ce e vorba, ca să știe colegii. Eu am avut timp să parcurg întrebarea. Beh, molto, <clears throat> grazie, grazie Presidente, molto veloce. Mulțumesc. Întrebare foarte scurtă, cred că putem să o parcurgem în câteva minute. Sublinăm în introducere că Uniunea Europeană este cel mai mare importator de cafea și, și cacao în acest sector, în plan de producție, um, Uniunea Europeană plătește cu 6% mai puțin decât uh, în urmă cu câțiva ani și prețul la cacao este jumătate din uh, ceea ce ar fi necesar ca să aibă fermierii producători un uh, nivel acceptabil de venit. Aveți acolo informații importante și îmi pare rău dacă nu le citesc, nu cred că reușesc să explic. Am nevoie de datele problemei. Fernando de la Cruz spune că Uniunea Europeană este cel mai mare beneficiar uh, care profită de pe urma muncii în rândul copiilor, pentru că astfel se produce cacao și cafeaua. Și există documentație care arată că Uniunea Europeană a finanțat uh, certificările de tip fair trade și că acestea ar fi contribuit la perpetuarea sărăciei în rândul copiilor nevinovați. Schema de certificare se bucură de milioane de euro ca investiție și finanțare, dar uh, iată că banii aceștia nu ajung la producători. Și consumatorii europeni uh, sunt uh, înșelați cu afirmații neadevărate pe etichetă. Deci, cum putem eradica munca în rândul copiilor în lanțul de furnizare pentru cafea și cacao consumate în Uniunea Europeană pentru a proteja milioanele de copii de consecințele exploatării în acest domeniu de către puternicele corporații. Și ce face Comisia pentru a se asigura că consumatorii europeni nu ajung să financeze niște modele de afacere care exploatează oamenii? Mulțumesc, Comisia, ca să răspundă. Nu am numele dumneavoastră. Doamna Rosa de Paulis. Yeah. Digi Defco. Thank you, Chair. Good afternoon. Um, Bună seara! Am primit în decembrie această întrebare. În urma mai multor consultări, am înțeles că publicarea este iminentă. Aș vrea să vă citesc ceea ce am propus noi ca și uh, întrebare din partea Comisiei. Comisia se angajează să eradicheze toate formele de uh, muncă în rândul copiilor în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă punct 7. În acest context, politica de dezvoltare și cooperare joacă un rol uh, cheie în a promova lanțuri de distribuție sustenabile și uh, care să respecte uh, um, standardele de mediu, de asemenea uh, care să elimine uh, munca prestată de copii. Practic, n-ați definit dumneavoastră întrebare la ce regiuni vă, refer, vă refereați. Noi susținem uh, cadrele juridice și abordarea integrată în sectoare cheie, uh, precum educația, agricultura um, și prin instrumente uh, comerciale pentru a eradica munca prestată de copii. Statele care s-au adăugat la GSP+, sistemul general de preferințe, trebuie să ratifice și să implementeze uh, standardele de muncă internaționale care vizează și munca prestată de copii. De asemenea, um, schemele de certificare um, pentru comerț echitabil îmbunătățesc condițiile de muncă și de viață, uh, respectând standardele economice, sociale și de mediu pentru producători, câtă vreme garantează că produsele sunt vânzut, vândute la un preț minim agreat, care în cazul ca, uh, cacao depășește valoarea Uh, de piață. Noi uh, creștem impactul acestor scheme de certificare uh, care ajută la îmbunătățirea condițiilor de mediu și a condițiilor de viață pentru fermieri. Noi facem acum un studiu în costă de fildeș pentru a compara schemele convenționale pentru cacao cu cele certificate. Rezultatele trebuie să ne parvină curând. De asemenea, vă vom informa uh, pe viitor în legătură cu alte intervenții. În acest context, uh, Comisia va examina bune practici pentru a aborda munca prestată de copii în uh, ceea ce privește cacao și asta chiar mâine, pe 21 martie. Ne bucurăm să vă putem informa că Vom organiza acest atelier și sunteți uh, clar uh, călduros invitați. Avem uh, mai mulți actori interesați din partea instituțiilor, sectorului privat, societății civile și organizațiilor internaționale din domeniul producției de cacao care vor fi prezenți. Am de asemenea detalii legate de program aici. Și de asemenea le găsiți și pe masa de acolo. Eh, la acest atelier. Eh, mă bucur să vă informez că am invitat eh, ca vorbitor printre alții, printre alți cinci vorbitori, pe domnul Fernando Morales de la Cruz. Cel care v-a informat în legătură cu această problemă. Prețurile la cafea și cacao sunt negociate la nivel internațional. Însă problema nivelului redus uh, a prețurilor la nivel mondial ar trebui analizată mai ales uh, pentru plantațiile mari și moderne. Un venit mai bun pentru producători uh, ar îmbunătăți cu siguranță viața acestora și ar limita implicarea copiilor în această muncă inacceptabilă la fermele de familie. Practicile comerciale neloiale și directiva care le vizează, o directivă din 2005, se asigură de faptul că consumatorii sunt informați corect uh, în uh, legătură cu întreprinderile de unde uh, aceștia își procură produse bazate pe cafea sau cacao, pentru că această directivă interzice reclamele mincinoase. Responsabilitatea socială a întreprinderilor uh, uh, trebuie să fie foarte clară, spune această directivă, prin măsuri foarte adecvate. Și trebuie oferite măsuri pentru a se susține uh, ceea ce afirmă companiile. Până la urmă, autoritățile naționale competente trebuie să evalueze dacă anumite uh, Uh, reclame sunt uh, înșelătoare uh, prin conținut sau prin modul în care sunt prezentate consumatorilor. Și aș dori să vă dau un exemplu. Noi punem în aplicare acum un um, proiect în domeniul bumbacului și a produselor textile și a lanțului de valoare care implică aceste produse, împreună cu FAO, și am dorit să susținem o inițiativă de îmbunătățire a transparenței și a trasabilității în lanțurile de valoare iar atunci când vom avea rezultate mai tangibile, am putea reproduce acest impact și în alte sectoare, precum uh, cel care vizează cafeaua și cacao. Mai doriți să interveniți? Da, mulțumesc. Ați vorbit despre acest studiu și despre această întâlnire care va avea loc mâine. Firește, nu am detaliile studiului pe care l-ați menționat, însă aici avem o problemă de fond. Metodele s-au schimbat în ceea ce privește producția în ultimii ani și nu am găsit un răspuns la asta. E de importanță uh, cheie tot acest subiect pentru sectorul producției de cafea și cacao totul se leagă de abordarea cu privire la uh, globalizare. Uh, din ce în ce mai, uh, salariile sunt din ce în ce mai mici, prețurile la fel. Practic se încearcă um, transformarea modului în care se stabilesc prețurile, pentru că până la urmă această metodă nu este durabilă și în cele din urmă cineva ajunge să plătească prețul acestor prețuri mici. Sper că acest studiu și evenimentul care va avea loc mâine sunt parte a unui proces uh, continuu în care se implică Comisia. Deja de prea multă vreme uh, am uh, tot auzit vorbe frumoase din partea Comisiei, însă n-am văzut acțiuni specifice care să ne permită să prevenim exploatarea copiilor și, și care să ne permită să ne asigurăm că oamenii primesc salarii decente. Așadar, sper că vom putea vedea rezultate specifice pozitive uh, în acest domeniu și vom continua să supraveghem cu uh, uh, atenție ceea ce face Comisia. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumim Comisiei. Stimați colegi, anunțasem la începutul întâlnirii că avem niște oaspeți pentru care am reușit să găsim un maxim de 10 minute. Oaspeții noștri vin din Guatemala. Mă bucur că avem între noi pe ministrul muncii din Guatemala, Guatemala doamna Letizia Telegoaria. Doamna ministru vrea să ne spună care sunt linile strategice de cooperare și mecanisme de cooperare ale Guatemalei uh, Uh, în domeniul ocupării. Înainte să dăm cuvântul doamnei ministru, da, văd că ați găsit um, căștile, vreau să vă reamintesc uh, următoarele două lucruri. Din ultimele noastre activități de control am înțeles uh, că fondurile din Guatemala, în conformitate cu instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, deci finanțare europeană, reprezintă doar o mică parte din banii cheltuiți pentru uh, Guatemala. De fapt, nu toți banii alocați pentru această țară au fost cheltuiți Vom pune o întrebare în acest sens comisiei și de asemenea și autorităților din Guatemala. E păcat că sunt bani de cheltuit, dar aceștia nu se cheltuie. Poate ar trebui să vorbim despre asta. Și apoi, în al doilea subiect pe care aș vrea să-l abordez, este foarte serios, unul dintre nominalizații uh, la premiul Sakharov uh, pentru anul acesta vine din uh, Guatemala, doamna Chavez Icoachic. Însă a fost recunoscută pentru munca sa de către Parlament, munca sa în ce privește drepturile indigenilor, ale femeilor și uh, în acest uh, context trebuie să spunem că uh, dânsa uh, este în Europa din cauza unor chestiuni care țin de siguranța sa. Sperăm că ar putea însă să se întoarcă repede în Guatemala și să-și continue astfel activitatea sa atât de importantă. Sper să vă transmiteți acest mesaj guvernanților. Până la urmă, noi încercăm să promovăm drepturile omului și valori peste tot în lume. Doamna ministru, îmi pare rău, e târziu, ați văzut că nu avem mult timp, însă vă dau cuvântul. I just say, if we have to finish... Trebuie să terminăm înainte de 18.30. Interpreții se vor opri și eu trebuie să mă duc să votez într-o altă reuniune. Deci trebuie să terminăm înainte de 18.30. Avem 5 minute cel mult. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru spațiul pe care mi l acordați în numele guvernului din Guatemala. Domnul președintele Jimmy Morales vă mulțumește pentru sinerea pe care ne-ați acordat-o, eh, Uniunea Europeană, pe care ne-a acordat-o prin ambasadorul său Stefano Gato, mai ales în ce privește programele strategice prioritare pentru noi, sănătate și siguranță, învățământ, ocuparea forței de muncă pentru toată lumea. De asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați ajutat în promovarea luptei împotriva impunității și a corupției. Dumneavoastră, Uniunea Europeană, ați spus foarte clar, ați, spus, ați transmis mesaje clare privind prioritizarea pe care Uh, au acordat-o acestei teme președintele și populația noastră. Este foarte important să menționăm că țările membre ale Uniunii Europene s-au ocupat foarte clar de lupta împotriva inegalității din țara mea. Și mă refer la ultimul punct legat de protecția unei lidere menționată de dumneavoastră, o femeie indigenă, Lolita Chavez, și de premiu acordat acestei doamne privind lupta pentru justiția socială. Locul acesta este recunoscut și de guvernul din Guatemala. Trebuie să menționez că Ministerul Public din Guatemala are recursele, resursele economice necesare care permit ca în acest moment să asigurăm unitatea care îi apără pe apărătorii drepturilor omului, cum e cazul doamnei Lolita Chavez, ai sindicaliștilor, ziariștilor și pentru noi a fost foarte important să se coordoneze Ministerul Public și Guvern pentru a proteja activiștii ca Lolita Chavez. Este foarte important să menționăm că președintele acordă multă uh, prioritate combaterii corupției și mai ales siguranței. În ce privește al doilea punct menționat de dumneavoastră, legat de executarea, execuția bugetar, bugetară, după cum știți bine, necesitățile populației sunt foarte mari, iar Ajutorul dat de Uniunea Europeană pentru teme importante, cum ar fi primul nivel de atenție la nivelul sănătății, programe care generează locuri de muncă și ajutorul pentru IMM-urile din Guatemala și susținerea pentru sănătate și siguranță și mai ales combaterea uh, subnutriției sunt foarte importante pentru că au întărit instituțiile publice. Iar în ce privește bugetul, întrebarea pe care a spus-o legată de buget, privind necesitățile populației, avem o situație destul de complexă pentru că execuția bugetară este foarte scăzută și este foarte important să menționăm că în acest moment se fac eforturi foarte mari din partea guvernului guatemalez, astfel încât prin acest buget deschis să se realizeze Uh, ce ne-am propus, astfel încât să fim mai eficienți privind execuția bugetară. După cum știți, Guatemala pune accent pe temele care luptă împotriva corupției, totuși avem o problemă privind legea cum achizițiilor și contractării, care nu este suficient de flexibilă pentru a putea executa atât fonduri naționale cât și fonduri internaționale. În acest moment am putea să menționăm o problemă la nivel de execuție bugetară, la nivelul ministerelor, care duc către paralizarea execuției bugetare, deoarece funcționarii publici se confruntă cu procese complexe uh, lăsate moștenire de ceilalți funcționari din guvernul anterior care au ajuns acum în închisoare. Foștii vicepreședinți sunt uh, la închisoare, cabinetele, miniștrii în aceste cabinete sunt în închisoare și din cauza acestor exemple, lumea se teme să semneze proiecte, se teme să execute fonduri specifice din cauza aceasta. Așa că propunerea pe care o face guvernul guatemalez este următoarea. Să amendăm, să modificăm legea contractării și achizițiilor astfel încât să asigurăm transparenția privind execuția cheltuielilor, dar este important ca dumneavoastră să știți că unul din asta este unul din motivele pentru care execuția este atât de scăzută. Și luăm, facem și aici ceva. Ne coordonăm eforturile cu Congresul Republicii, cu guvernul guatemalez și sperăm ca societatea civilă să aibă și ea un rol foarte important ca să găsim soluțiile și să ajungem la o execuție bugetară mai bună. Nu știu dacă am răspuns la toate întrebările pe care le-ați pus, dar pentru noi este foarte important ca Uniunea Europeană să ne sprijine în continuare pentru a putea face progrese în ceea ce privește politicile și strategice, strategiile care duc la dezvoltare și echitate în Guatemala. În încheiere vreau să mulțumesc pentru ajutorul pe care mi l dați, pentru programul acesta care a dus foarte multe beneficii în Guatemala. Mă refer la programul uh, de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, pentru că știți că 75% din populația noastră e tânără. Iar prin acest program finanțat de dumneavoastră, am vrea să asigurăm continuitatea proiectelor noastre astfel încât populația tânără care caută șanse de dezvoltare să poată să se dezvolte în continuare. Deci politica națională de ocupare a forței de muncă demnă este extrem de importantă, este, ține de răspunderile mele, am acordat atenție femeilor persoanelor cu handicap, tinerilor migranți, care sunt grupurile vulnerabile, care au nevoie de ajutorul nostru. Iar guvernul guatemalez vrea să-și reafirme angajamentul față de combaterea impunității, a corupției, fără să uh, uităm proiectele importante de care are nevoie populația, adică să generăm dezvoltare personală la nivel comunitar, la nivelul teritoriilor, indigene, pentru că, după cum știți, 72% din populația noastră este populație indigenă. Fără ajutorul Uniunii Europene, provocările ar fi mult mai mari. Deci vă mulțumim foarte mult pentru spațiu și respectul pe care mi l-ați acordat. Vreau să vă mulțumesc în numele guvernului meu, vă mulțumesc pentru deschiderea pe care, cu care ne-ați primit și vom, ne vom coordona eforturile împreună cu dumneavoastră și mai am un mesaj. Angajamentul președintelui Republicii se, este exact față de uh, implicarea populației din Guatemala în totalitate. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc pentru toate explicațiile pe care ni le-ați dat comisiei noastre și sper că vom putea colabora în viitor pe această temă și Trebuie de asemenea să înțelegem mult mai bine care sunt problemele cu care se confruntă țara dumneavoastră și să putem colabora pentru a rezolva aceste probleme privind finanțarea și eh, sigur, siguranța apărătorilor drepturilor robului. Vă mulțumesc că ați venit aici și sper că, așa cum spuneam, să putem să continuăm să colaborăm în viitor. Mulțumesc foarte mult! Um. Vă mulțumesc foarte mult. A fost foarte scurt, dar a trebuit să terminăm în acest moment. Punctul optsprezece diverse, nu există nimic. Următorul, următoarea noastră reuniune pe și unu martie avem o audiere comună și apoi o reuniune pe și trei aprilie. Președintele mulțumește interpreților. Vă mulțumesc la revedere.